Guten Morgen, liebe... Dragi colegi, dragi colegi, bună dimineața! Deschidem ședința de astăzi. Primul punct de pe ordinea de zi, declarația Consiliului și a Comisiei, cadrul financiar multianual 2021-2027 și resursele proprii. E vremea să răspundem așteptărilor cetățenilor. Înainte de a lansa dezbaterea, aș dori să vă spun că avem un uh, uh, sistem, sistem uh, prin care colegii se pot înscrie la Catch the Eye și la procedura cu cartonașul albastru. Ați primit informații pe mail, dar aveți și ceva foi pe pupitre în legătură cu informațiile, deci vă rugăm să folosiți butoanele de pe consolele de vot. Însă, pe lângă uh, sistemul electronic, puteți să vă uh, înscrieți și ridicând foaia albă sau uh, foaia albastră. Personal, de asemenea, vă puteți înscrie pe lângă colegii noștri de la secretariat. Aș dori să vă reamintesc că e necesar să aveți cartelele de vot pentru a folosi acest nou sistem electronic. Aș dori să vă spun că asta nu înseamnă că Uh, puteți să vă înscrieți din birou uh, sau uh, să-i rugați pe colaboratori, sunteți rugați să vă înscrieți direct prin sistemul electronic. Nu trebuie să așteptați sfârșitul dezbaterii, vă puteți înscrie chiar înainte că ea să înceapă. Începem acum cu declarațiile Consiliului și ale Consiliei. Doamna Tupurainen are cuvântul în numele Consiliului. Vorsitzender, honorable members of the Parliament, Stimate domnule președinte, stimați eurodeputați, Următorul cadru financiar multilateral va finanța politicile europene până în 2027. Obiectivul nostru este să avem un cadru financiar echilibrat, care să reflecte atât prioritățile noi, cât și politicile tradiționale și care să contribuie la obiectivele europene comune. Nu este foarte ușor să atingem aceste obiective, majore, dar facem eforturi mari. Și calendarul este o provocare. Chiar dacă suntem uh, într-o perioadă de schimbări instituționale, președinția va face tot ce va sta în putere pentru a finaliza negocierile în Consiliu până la sfârșitul anului. Eu personal mă voi implica cât voi putea de mult pentru a atinge acest obiectiv și vom coopera cât mai bine cu Parlamentul European. Eu conduc uh, reuniunile Consiliului pentru Afaceri Generale, dar reprez- voi reprezenta și Consiliul la toate plenarele din președinția noastră. Astfel vom avea discuții în mod regulat. În spiritul unei bune cooperări interinstituționale și conform abordării um, demarate de președinția bulgară, vom continua să avem schimburi de opinii înainte și după sesiunile GAC-ului, atunci când uh, CFM-ul este pe ordinea de zi al Consiliului pentru Afaceri Generale. Acum, câteva cuvinte despre principalele provocări și prioritățile noastre comune. Viitorul CFM va răspunde provocărilor actuale și din viitor ale Uniunii Europene. Vor crește cheltuielile în domeniile cu cea mai mare valoare adăugată europeană. Politicile tradiționale au sprijinit integrarea europeană, încurajând convergența și dezvoltarea și menținând o agricultură uh, performantă. Putem constata rezultatele pozitive acestor investiții în toată Uniunea și vom continua să încurajăm convergența și să sprijinim tranziția spre o agricultură durabilă. Finanțarea dezvoltării rurale joacă aici un rol esențial. O provocare majoră a actuală este cea legată de schimbările climatice. Deja vedem impactul lor asupra mediului și lucrurile se vor răutăți dacă nu facem eforturi mai mari. Mulți și în primul rând tinerii ne cer să facem mai multe. Cadrul financiar multianual va fi folosit în acest scop și în atingerea obiectivelor pentru 2030 când vine vorba de schimbările climatice, statele membre par să sprijine folosirea de 25% energie regenerabile, chiar dacă pentru unele este o limită maximă și pentru altele o limită minimă. Tranziția spre o societate fără um, emisii de dioxid de carbon arată că e nevoie de finanțare pentru a finanța această tranziție. CFM-ul va sprijini mai bine inovarea și cercetarea într-un moment de schimbări majore în societăți din cauza transformărilor digitale. Europa trebuie să fie în linia întâi când vine vorba despre cercetare, dezvoltare și inovare. Viitorul cadru financiar multianual trebuie să se alinieze cu priorități noi. Gestionarea migrației necesită o abordare completă cu finanțare din diverse rubrici din CFM pentru a reacționa și la aspectele internaționale și externe legate de migrație. În același timp, așteptările noastre trebuie să fie strâns legate de realitate. Unul dintre cele mai mari state membre va părăsi Uniunea Europeană. Am avut uh, consultări cu miniștrii tuturor statelor membre și în acest context mulți au uh, exprimat nevoia ca bugetul european să reflecte această nouă realitate. Președinția trebuie să țină cont de acest element. Când vine vorba de resursele proprii, acestea trebuie să ofere un sistem echitabil, transparent și echitabil de finanțare a viitorului CFM și să limiteze povara administrativă de pe umerii statelor membre. Din punctul de vedere al președinției, când vine vorba de noile resurse proprii, propunerea privind ambalajele din, din plastic care nu pot fi reciclate par să fie sprijinite de cele mai multe state membre, de majoritatea statelor membre. Când vine vorba de noile resurse proprii, nu trebuie să uităm că și aici e nevoie de consens între toate statele membre. Stimați eurodeputați, apărarea valorilor europene începe cu respectarea statului de drept în Uniunea Europeană și, în primul rând, în statele membre. Statul de drept nu este o declarație politică, este o normă juridică. Din perspectiva președinției, articolul 2 din tratat, care se referă la statul de drept, nu va fi aplicat de la sine și acest lucru trebuie să se reflecte în politicile noastre. Statul de drept este un element crucial în următorul CFM pentru că el include propunerea de protejarea bugetului european de nerespectarea ale statului de drept. Acest sistem se va aplica tuturor statelor membre și în cazul tuturor uh, fondurilor europene, așa cum uh, principiul statului de drept se aplică tuturor. Statul de drept și democrația stau la baza libertății și prosperității europene. Respectarea statului de drept este evident legat de legitimitatea și bună funcționare a Uniunii. Una dintre prioritățile președinției finlandeze este aceea de a asigura protejarea statului de drept și consolidarea legăturii dintre acesta și buget. Vom continua să facem eforturi în acest dosar foarte important. Sunt convinsă că vom avea, vom reuși să creăm un instrument uh, echilibrat uh, și uh, bine fondat juridic pe baza propunerii Comisiei. Stimați eurodeputați, știu că aveți preocupări legătură cu calendarul. Deocamdată, activitatea președinției în Consiliu s-a concentrat pe ascultarea priorităților statelor membre. Acum vom avea oportunitatea ca liderii să transmită direct uh, Uh, președinției încotro doresc să se îndrepte. Președinția pregătește un document care va facilita prima discuție de substanță a liderilor la Consiliul European din octombrie. Bineînțeles, acesta va depinde de reacțiile delegațiilor și, în primul rând, de modul în care președintele Tusk va conduce discuțiile. Pe baza discuției liderilor, uh, șefilor de state și de guverne vom pregăti primul proiect de acord cu cifrat cu obiectivul de a ajunge la un acord la sfârșitul anului, uh, conform concluziilor Consiliului European din iunie anul acesta. Aș dori să subliniez încă o dată că președinția va face tot ce va sta în putere pentru a respecta acest calendar și pentru a facilita fazele finale ale negocierilor cadrului financiar multianual. Este fundamental să cooperăm cu dumneavoastră, așa cum au făcut-o și președințiile anterioare, și să progresăm pe propunerile sectoriale pentru a ajunge la cât mai multe puncte, poziții comune. Domnule președinte, stimați eurodeputați, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și uh, aștept acum dezbaterea. Mulțumim foarte mult, doamna Tupurană. Înainte de a da cuvântul domnului comisar, Colega uh, Revier uh, a cerut uh, cuvântul. Nu văzusem. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, vroiam să fac un apel la regulament. Sunt îngrijorată uh, pentru că o serie de evenimente de ieri, cu ocazia alegerilor la biroul delegației CARI Forum, doamna Maxim Kerbacas, care este din grupul nostru, Identitate și Democrație, am fost numită pe 17 iulie în această delegație CariForum. Este membru plin din luna iulie în această delegație și totuși administrația Parlamentului European ne-a informat că nu se poate prezenta pentru că nu va mai fi membra acestei delegații, deși este candidată pentru postul de prim vicepreședinte în conformitate cu regula DONS, care totuși nu este prezentată, deci nu se va putea prezenta. După declarațiile îngrijorătoare pe care le-am ascultat referitoare la un așa numit cordon sanitar care să ne împiedice să ajungem la anumite posturi, ceea ce nu respectă deciziile luate de această adunare, reprezintă voința de a îndepărta în mod sistematic membrii grupului nostru de aceste posturi. Dacă așa este cazul, sper să se schimbe situația și colega noastră, care este unul dintre puținii aleși din teritoriile de peste mări, să se poată prezenta pentru acest post. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Marian i-a cerut cuvântul pe acest, același subiect? Nu. Deci atunci vă rog să așteptați. Vă rog să mă scuzați. Pentru a-i răspunde domnului Rivier, nu e neîntemeiat, deci, deci alegerile se fac pe baza unui acord uh, între delegații, uh, uh, grupurile politice ajung la un acord și decid după care se iau deciziile respective. În ceea ce privește primul aspect la care v-ați referit, uh, oricine este membru de plin poate să participe la alegeri și vom analiza uh, această parte din uh, intervenția dumneavoastră. Deci ați menționat două aspecte. Vom vedea dacă se respectă regulamentul de procedură, deci dacă colega respectivă este membru titular, atunci are dreptul să participe la alegeri. Dacă este aleasă, este altă poveste. Acum, domnul Mariani. Mariani. Merci, Mulțumesc, domnule președinte Vreau și eu să insist asupra respectării regulii DONT. Ceea ce s-a întâmplat săptămâna trecută la Comisia AFET este oarecum surprinzător. Această comisie a alocat 13 rapoarte permanente, deci pentru mandat de 5 ani. E vorba de 13 țări care au relații cu Uniunea Europeană, fie prin relații de vecinătate, fie sunt în proces de preaderare, deci importante, care au fost alocate doar uh, pentru trei grupuri. ECR, grupul GUE și și IDE au fost pur și simplu excluse. Ni se spune că aceste rapoarte nu intră în calculele făcute prin regulă DONT. Va trebui într-o zi să ni se spună și nouă când se aplică și când nu această regulă. Oricum este vorba de o atitudine discriminatorie și cred că în 13 rapoarte s-ar fi putut găsi câteva și pentru noi pentru a respecta proporționalitatea. Mulțumesc, domnule Mariani. Și aici Răspunsul meu se referă la a doua parte a intervenției dumneavoastră, la, la, la domnul Revier. Toate aceste aspecte sunt reglementate prin uh, regulamentul de procedură. Uh, decizia se ia la nivel de comisii, dar în orice caz uh, nu putem lua aici uh, o decizie, voi uh, transmite mai departe plângerea dumneavoastră. Bineînțeles că grupul dumneavoastră uh, poate participa prin candidaturi la posturile de, de președință. Acum are cuvântul domnul comisar Han. Domnule președinte, doamnă ministru, stimați eurodeputați, vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-o dați de a reacționa la rezoluția Parlamentului European cu privire la cadrul financiar multianual angajamentul uh, dumneavoastră este foarte mare. E vorba despre un uh, dosar strategic care va influența Uniunea Europeană în, uh, pe următoarele decenii. Aș dori să mulțumesc și mm, echipei de negociere, coraportorilor de la Comisia de Bugete, doamnei Marquez, doamnei Hayer, domnului Olbricht, domnului Fernandez și domnului Anderson și Parlamentului în general. Consiliul European va avea un prim uh, schimb de vederi cu privire la CFM uh, săptămâna viitoare și îi uh, încurajez pe lideri și pe președinția Consiliului să țină cont de sugestiile Parlamentului European. Raportul interimar adoptat de către Parlament în noiembrie anul trecut a fost o contribuție foarte importantă la negocierile cu privire la viitorul CFM. După un an și după alegerile europene din luna mai, era foarte important să nu mai rămână niciun fel de ambiguitate în legătură cu continuitatea poziției Parlamentului. Și aș dori să salut faptul că această rezoluție politică sprijină poziția exprimată deja în 2018. Notez uh, și noutățile pe care le conține această rezoluție politică, pe care le voi menționa în câteva clipe. Dar înainte aș dori să reamintesc că poziția Comisiei uh, cu privire la nivelul general de cheltuieli este una dintre chestiunile, dacă nu chiar uh, chestiunea cea mai fierbinte în negocierile în curs. Parlamentul European ar dori ca CFM-ul să se stabilească la 1,3% din PIB-ul UE27. Alte state membre, pe de altă parte, au solicitat un buget limitat la 1% din PIB-ul UE cu 27 de state membre. Uh, cred că trebuie să abordăm aceste divergențe. Toate instituțiile trebuie să fie uh, uh, active și să încerce să obțină un compromis, pentru că până la urmă va trebui să ajungem la un acord cu privire la bugetul UE pe termen lung. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Trebuie să facem progrese urgente în negocieri și să evităm poziții de tranșee. Trebuie să recunoaștem că Uniunea Europeană trebuie să facă mai mult și mai bine bine în ce privește prioritățile sale politice, ceea ce necesită un buget modern bazat pe uh, plus valoare europeană și resurse pentru acțiuni în domeniul climatic, cercetare și inovare, securitate, uh, evoluție digitală, gestiunea frontierelor și așa mai departe. Pe de altă parte, să fim realiști, Uniunea va pierde un contribuitor foarte important la bugetul european. Deci, uh, economiile moderate în domeniul coeziunii și a PAC uh, sunt necesare, sunt inevitabile. Având în vedere aceste două limitări, Comisia a propus pentru următorul CFM un nivel de 1,114% din uh, PIB-ul uh, celor 27 state membre. Este o propunere echilibrată și realistă și cred că ar fi un rezultat cinstit și bun pentru toată lumea pe lângă faptul că se sprijină poziția exprimată de Parlamentul European de anul trecut, această rezoluție adaugă și câteva elemente noi. În primul rând, aș dori să mă refer la finanțarea uh, orientărilor politice ale președintei alese acestui, deci prerogativele viitoare ale Comisiei nu pot fi anticipate, dar în orice caz, având în vedere propunerea din luna mai și negocierile în curs, deja reprezintă un cadru solid pentru aceste priorități. Instrumente bugetare pentru ă, convergență și competitivitate pentru zona euro este un alt un element. Un alt element, statul de drept, ca parte integrantă a bugetului ă, european. 120 de miliarde de euro pentru investiții în acțiunile externe și un parteneriat mai strâns cu Africa și consolidarea Fondului European de Apărare cu o creștere de 22 uh, mai mare față de acțiunile uh, de finanțarea pentru acțiunile pregătitoare. Trecem de la 590 de milioane de euro la 13 miliarde de euro. Pentru alte inițiative nu mă pot antepronunța pe conținutul detaliat ale noilor inițiative, dar este foarte important să continuăm negocierile CFM cu hotărâre și cât mai repede, pentru că ele reprezintă oportunitate de a transpune uh, orientările politice ale noii comisie în acțiuni concrete. Trebuie să evităm Uh, întârzierile în lansarea de uh, noile programe. E în interesul uh, regiunilor, al cercetătorilor și a IMM-urilor, a fermierilor și a tinerilor noștri. Acum aș dori să mă refer la schimbările climatice și la apelul lansat de Parlamentul European pentru un obiectiv mai ambițios și uh, cuantificabil în ce privește cheltuielile în domeniul climei. Comisia e hotărâtă să participe activ la atingerea obiectivelor acordurilor la Paris și Uniunea Europeană este un adevărat exemplu la scară mondială și de aceea ne-am uh, propus obiective mai ambițioase. Dorim ca 25% din uh, CFM să fie dedicate Uh, acțiunilor în domeniul uh, uh, Chinei. 320 de miliarde de euro pentru proiecte în domeniul protecției climei. Noi am ajuns la 25% pe baza experienței noastre și pe baza evaluării programelor să vedem cum fiecare program poate să contribuie la acțiunile în domeniul climei. Unele pot uh, avea o contribuție reală și importantă, dar altele, uh, printre care și programele, programele precum uh, Piața Unică, Erasmus, Europa Creativă sau Fondul Social European, vor aduce o contribuție indirectă. Sigur că dacă vrem să menținem acest obiectiv de 25%, va trebui să facem alegeri dificile Uh, avem uh, programe care deja își uh, aduc contribuția la schimbările climatice, dar care vor avea de suferit. Asta înseamnă, de exemplu, că PAC va avea de suferit, Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune, având în vedere faptul că ele reprezintă o mare parte din bugetul european. Reducerea, în termeni absoluți, va viza mai ales programele care nu contribuie la acțiunile climatice. E vorba de Fondul Social European, Uh, și, dar, pe de altă parte, va trebui să uh, punem accentul pe noi priorități, Erasmus, gestiunea frontierelor, securitate. Uh, matematica e foarte clară, trebuie să facem alegeri dificile. Dar eu știu că Parlamentul European își dorește ca la un an și jumătate după propunerea Comisiei, uh, Consiliul nu a ajuns la o poziție cu privire la CFM. Aș dori să vă asigur că Comisia se angajează să înlesnească dialogul, va continua uh, să pună la dispoziția Parlamentului și a Consiliului informațiile tehnice pentru a sprijini transparența, deschiderea și cooperarea uh, constructivă. În fine, rezoluția solicită Comisiei să prezinte un plan de urgență până în 2020 pentru a asigura continuitatea a, a bugetului a, deci până când CFM-ul anual este adoptat. Sigur, Comisia are datoria să răspunde la apelul dumneavoastră, dar uh, tratatul în articolul 312 și regulamentul CFM stipulează cadrul juridic uh, necesar dacă nu se ajunge la un acord. Nu cred că e momentul uh, să ne gândim la măsuri suplimentare. Deocamdată, prioritatea noastră va fi să ajungem la un acord la timp cu privire la cadrul financiar multianual și acțiunile sectoriale. În încheiere aș dori să mulțumesc Parlamentului pentru sprijinul uh, necondiționat adus sistemului de resurse proprii, uh, pentru flexibilitatea pentru CFM și pentru introducerea mecanismului de a proteja bugetul european în cazul unor uh, deficiențe uh, constatate în ce privește statul de drept. Stimați eurodeputați, sunt de acord cu dumneavoastră, e momentul să luăm o hotărâre pentru a uh, răspunde așteptărilor cetățenilor. Avem cu toții o răspundere comună să uh, convenim pe Uh, bugetul uh, uh, pentru Uniunea Europeană pe termen lung pentru ca următoarea generație de programe să fie operațională din 1 ianuarie 2021. Mulțumesc! Mulțumim, domnule comisar Han. Acum ajungem la intervențiile colegilor. Un minut și jumătate are cuvântul Jan Olbricht. Panie președinte, pani minister, pani comisarzu, czas ucieka. Mulțumesc, Domnule președinte, domnule comisar, adevărul este că nu mai avem timp la dispoziție, timpul trece foarte repede și uh, companiile, colectivitățile locale, uh, studenții care doresc să plece cu Erasmus așteaptă cu nerăbdare acest uh, buget pentru după 2020, dacă vom avea sau nu buget. Când se vor lua aceste decizii? Cred că ar trebui reamintit aici că Comisia Europeană a început cu raportul său general asupra scenariilor uh, posibile în mai 2018, deci a trecut un an și jumătate de atunci. Parlamentul European uh, a ținut să răspundă cât mai repede acestei propuneri a Comisiei, însă Procedura, așa cum este înscrisă în tratate, nici măcar nu cere asta Parlamentului, însă Parlamentul uh, responsabil și-a prezentat poziția în noiembrie anul trecut. O poziție care este de altfel realistă și n-am uh, creat nimic nou, am ținut cont de propunerile comisiei și am acordat anumite priorități. Am hotărât că trebuie să întărim Orizont 2020 și, de asemenea, să întărim programul Erasmus. Aceasta era mesajul politic pe care doream să-l transmitem. Pe de altă parte, considerăm că politicile așa numite tradiționale nu uh, pot să uh, fie supuse unor reduceri. Ce spune Parlamentul despre Brexit? E adevărat că timpul trece foarte repede și avem nevoie de un buget cât mai rapid uh, uh, pentru noi toți. Am avut deja câteva întâlniri, însă acestea nu sunt suficiente și trebuie să cooperăm mai bine și mai mult pentru a vă da avalul nostru. Mulțumesc! Și acum, uh, doamna Marques, pentru trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. Stimată doamnă ministra Tupulainen, domnule comisar Han, titlul acestui rezoluții spune a venit vremea să răspundem așteptărilor cetățenilor. De aceea suntem aici. Trebuie să oferim resursele financiare suficiente pentru a răspunde angajamentelor politice și ambițiilor Uniunii Europene. Cu această rezoluție, Parlamentul își repetă poziția din noiembrie 2018, dar cu o legitimitate, legitimitate nouă. Mandatul nostru în negocieri se bazează pe rezultatele alegerilor din mai 2019. Viitorul cadru financiar multianual trebuie să reprezinte 1,3% din venitul național brut al celor 27 state membre ale Uniunii. Doar un astfel de buget va fi suficient de robust pentru a sprijini politicile de coeziune și agricole, dar și cercetarea și dezvoltarea, migrația, politica externă și de apărare și un pilon al drepturilor sociale europene. Sprijinim principiul integrării politicilor pentru climă în toate politicile. O tranziție justă spre o societate neutră din punctul de vedere al emisiilor, bazate pe, just, bizate pe justiție socială, care nu lasă pe nimeni în urmă. Dorim să se creeze un nou mecanism pentru protejarea bugetului european, atunci când statul de drept nu este respectat. Ne bucurăm că există angajamente politice, că doamna von der Leyen și-a luat angajamente în legătură cu inițiative suplimentare. Dar, repetăm, pentru inițiative noi e nevoie de fonduri noi. Pactul ecologic european este un lucru bun. Președinta aleasă și-a luat angajamente. Dar este evident că avem nevoie de proceduri legislative uh, pentru a ne asigura că vom avea noi resurse proprii. Avem oportunitatea să reformăm finanțarea Uniunii Europene pentru a o realinia cu noile priorități politice. Parlamentul e gata să înceapă negocierile în legătură cu bugetul pentru perioada 2021-2027 și în legătură cu resursele proprii. A venit momentul să se demareze negocierile privind bugetul în general și în legătură cu legislația sectorială pentru noile programe ale Uniunii Europene, precum și în legătură cu propunerea privind statul de drept. Avem nevoie de un acord robust care să ne permită să evităm un gol între sfârșitul CFM-ului actual și următorul pentru a răspunde așteptărilor cetățenilor. Mulțumim, doamnă Marcheș. Urmează acum Doamna Aie, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă ministră, domnule comisar, stimați colegi. Aș dori să vă asigur că cu mare atenție urmărim uh, dezbaterile de la summitul european. Motivul este simplu. Parlamentul nu mai are răbdare. În mai 2018, în urmă cu 17 luni, Comisia a prezentat propunerea sa pentru viitorul CFM. Imediat, Parlamentul a trecut la treabă și și-a prezentat poziția și prioritățile. De atunci, așteptăm ca Consiliul să facă progrese și să transeze mai multe dosare. Timpul ne presează și a trecut să trecem la viteza superioară negocieri. De asemenea, a sosit momentul ca Parlamentul Parlamentul să fie implicat. Uh, poziția Parlamentului este foarte clară și astăzi reafirmăm prioritățile noastre. Dorim să se mențină bugetul pentru PAC și de coeziune, să se întărească programele emblematice precum uh, Erasmus Horizon 2020, noi credite pentru noi provocări sau uh, mecanismul pentru statul de drept. Următorul cadru financiar va trebui să facă față provocărilor în domeniul schimbărilor climatice și să păstreze biodiversitatea. Angajamentul președintei uh, ales uh, von der Leyen cu lansarea pactului ecologic și uh, instaurarea unei taxe pe carbon la frontiere este de bun augur. Însă aș dori să trag un semnal de alarmă. Aceste inițiative pe care ni le dorim trebuie să beneficieze de mijloace suplimentare. Uh, ni se spune că Parlamentul este irresponsabil, că vrea tot mai mulți bani, dar haideți să fim realiști. Dacă menținem bugetul, mai multe inițiative înseamnă tăieri la alte programe. Uh, câteodată praf în ochi și deci politici publice mai puțin eficiente. Să nu dăm apă la moale euroscepticilor. În încheiere mă voi referi la resursele proprii. Acest sistem de venituri din anii 70 uh, și-a pierdut utilitatea de-a lungul timpului. Predominența contribuțiilor naționale alimentează validează logica uh, returului echitabil. Uh, avem un sistem în care avem de-a face cu o abordare tot mai naționalistă, ori ar trebui să punem accentul pe plus valoare europeană. Trebuie să uh, înregistrăm progrese pe acest dosar care este foarte important pentru Parlament. Nu vom vota pozitiv uh, noul CFM fără noi resurse proprii uh, noi pentru Uniune. Doamnă ministră, uh, mingea este în, tab- uh, este în terenul dumneavoastră. Știți care este poziția noastră? Vă rugăm să veniți cu o poziție în slujba cetățenilor. Doamna Aie Două minute și jumătate are cuvântul domnul Anderson. Mulțumesc, domnule președinte. Crima ecologică, uh, digitalizarea și problemele sociale, iată care sunt uh, teme pentru viitor care nu mai pot fi rezolvate la nivel național. Avem nevoie de UE puternică și verzii își doresc o astfel de Uniune puternică. Vrem o Uniune Europeană care să asigure uh, tinerilor un viitor și care este neutră din punct de vedere al climei. Dar în acest sens trebuie să investim. Cadrul financiar dar uh, ne oferă o adevărată oportunitate. Și aș dori să spun din capul locului. Poziția guvernului german și altor state membre Uh, este împotriva Europei. Este pur și simplu populist să vorbești doar de un buget de 1% din PIB uh, și să te lupți pentru un buget uh, minuscul. Guvernul german și alte guverne acționează anti-european. Ministrul Olaf Scholz ce așteaptă de la noi? Așteaptă să acționăm la nivel... Deci noi așteptăm de la guvernul german să acționeze mai curajos. Pentru că cu un astfel de buget uh, nu facem decât uh, să distrugem uh, clima. Apoi, de asemenea, încurajăm dezbinarea pe continentul european. Dacă tăiem bugetul, vom avea mai puțină cercetare, mai puțin internet de mare viteză, mai puțin bani pentru Erasmus. Uh, dacă vre, dăm uh, bani pentru subvenții agricole, atunci acționăm împotriva climei. Trebuie să punem capăt uh, um, um, uciderii în masă animalelor, agriculturii intensive și de asemenea trebuie să încurajăm subvențiile ecologice. Pentru noi, Versi, este foarte important să se rezolve unul dintre scandalul cel mai mare 110 milioane de cetățeni europeni trăiesc uh, sub granița sărăciei. Nu mai putem tolera o astfel situație. Uniunea Europeană trebuie să facă mai mult pentru a combate sărăcia. Și de aceea ne bucurăm mai ales de faptul că am reușit în negocieri uh, să obținem uh, unitate la Parlament pentru, pentru subiectele importante pentru noi. Deci este foarte important să rămânem uniți, uniți să negociem împreună Uh, să începem aceste negocieri dificile cu Consiliul. Negocierile vor fi dure pentru că miza este viitorul nostru și al tuturor cetățenilor europeni. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Andersen. Urmează acum domnul Zani, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Au trecut uh câteva luni de când discutăm aici în Parlament și în Comisia pentru Bugete despre cadrul financiar multianual, dar progresele făcute, după părerea mea, sunt insuficiente. Și până astăzi, în ciuda angajamentului președinției finlandeze de a se ajunge la un acord înainte de sfârșitul anului, nu se prefigurează la orizont, la orizont posibilitatea unui acord. După părerea mea, acest lucru se datorează faptului că viitorul CFM nu este privit cu pragmatism și din cauza faptului că majoritatea din Parlament are o abordare complet utopică în legătură cu modul în care ar trebui să arate viitorul CFM. Să cer multe resurse suplimentare, 200 de miliarde de euro suplimentare pentru a finanța anumite programe și anumite priorități noi. Eu cred că ca să se ajungă la un acord, trebuie să redevenim pragmatici și să ne punem o întrebare de fiecare dată când trebuie să negociem CFM-ul, dacă de fiecare dată cerem noi resurse, statele membre nu doresc uh, să contribuie cu aceste resurse noi și există un motiv pentru asta. Dacă investiția e bună, cred că cei care finanțează vor contribui cu resurse suplimentare cu plăcere. Dacă nu doresc să contribuie cu resurse suplimentare, motivul este evident și anume faptul că nu consideră programele uh, suficient de eficiente pentru a atinge aceste obiective și pe mine mă preocupă o derivă și anume faptul că viitoarea propunere de cadru financiar multianual este uh, are condiționalitate, condiționalitate care ar fa- va face acest instrument antidemocratic și deciziile privind alocările fondurilor vor fi sau vor depinde de câțiva birocrați de la Bruxelles. Un ultim element în legătură cu resursele proprii. Haideți să le spunem pe nume. Resursele proprii sunt uh, noi impozite um, pe care Bruxelles dorește să le impună cetățenilor europeni. Nu este abordarea justă și niciodată nu vom ajunge la un acord pentru că acest instrument să fie în serviciul cetățenilor și nu un uh, uh instrument de șantaj politic. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Zani!

al cărui titlu este foarte pozitiv. Vorbim mai ales despre așteptările cetățenilor. E vremea să răspundem așteptărilor cetățenilor. Dar uh, așteptările sunt diferite. În unele țări uh, se așteaptă ca uh, bugetul trebuie să fie mai mare, în altele mai puțin. Propunerea Comisiei mm, a, a fost primită cu dezamăgire în țările care beneficiază de pe urma politicii de coeziune. Sigur că cu Brexitul veniturile la uh, bugetul european vor urma să scadă și deci uh, și uh, cheltuielile în domeniul politicii de coeziune. S-a vorbit foarte mult de Brexit, dar să nu uităm că plățile agricole directe în domeniul agricol pun o problemă pentru că să nu uităm că fertilizantele, de exemplu, îngrășămintele costă la fel de mult în toate statele membre. Doamna von der Leyen a anunțat noi inițiative. Aș dori să știu pe ce se bazează. Uh, vor exista propuneri noi uh, de uh, venituri proprii sau vor fi tăiate cheltuielile. Și, în fine, în ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea, de unde vor veni banii? Unde vor fi tăieri și cum vom avea fonduri suplimentare? Mulțumesc. Un minut și jumătate, domnul Papadimulis. Η πολιτική μου ομάδα θεωρεί... Mulțumesc. Grupul meu politic consideră că propunerile Comisiei nu sunt suficiente pentru noul CFM și de-a dreptul de neacceptat. S-au făcut reduceri Chiar și în propunerile modeste ale Comisiei sunt reduceri care au fost operate de Consiliu. De fapt, Consiliul a întârziat uh, un an și jumătate în fața dosarelor și nu s-au făcut uh, progrese. Iar în ceea ce privește Parlamentul, uh, acesta și-a făcut datoria, nu are nicio responsabilitate, nicio vină în acest sens. Propunerea Comisiei, după cum spuneam, este neacceptabilă, este nepotrivită, iar poziția Consiliului este de asemenea de neacceptat. Avem nevoie de un buget mult mai progresist, mai ambițios pentru a ține cont de schimbarea climatică, de agenda socială, de nevoia de schimbare către dezvoltare durabilă de la măsurile de austeritate. În ceea ce privește alocarea fondurilor, e complet uh, ilogic și absurd ce s-a propus și domnul Han a acceptat acest lucru de 20 de ori mai mulți bani pentru apărare și în schimb reduceri la toate celelalte cheltuieli, la PAC, la coeziune și nu reușim să găsim banii necesari pentru a implementa obiectivele ambițioase pe care le-am stabilit în Pactul Ecologic European pentru a face față schimbărilor climatice. Mulțumesc, domnule Papadimulis, și acum domnul Tais pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Tratatul Uniunii Europene prevede alocarea unui buget european pentru apărare. În acest CFM în jur de 27 de miliarde de euro sunt alocate apărării și o creștere de 22 de ori a Fondului de Apărare European. În afara acestui buget, utilizând uh, bugetele naționale, acestea uh, își aduc contribuția la PESCO, Facilitatea de Pace și altele. Este clar că, în ciuda asigurărilor oferite țărilor, Uniunea Europeană încearcă să construiască o adevărată armată europeană. Regatul Unit nu vrea să aibă nimic de a face cu această armată artă europeană și acesta este unul dintre multele beneficii pe care le vom avea de pe urma părăsirii UE. Statele membre se pare că își găsesc banii pentru, nu își găsesc banii pentru aceste apărare. Doar șase state uh, își plătesc contribuțiile la NATO, 2% din PIB. Dacă Germania și Italia nu reușesc să facă acest lucru, de ce să ne așteptăm ca NATO să vină în susținerea lor dacă aceștia nu plătesc? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Tais. Și acum pentru un minut și jumătate, domnul Fernandes. Mulțumesc, domnule președinte. Parlamentul este unit. Așteptăm încă o dată Consiliul să avanseze, dar Consiliul avansează ca melcul. Domnule președinte, Consiliul nu ascultă Parlamentul, este evident. și Asta denotă lipsa de respect față de cetățenii Uniunii Europene. Noi dore, dorim să finanțăm adecvat politica de coeziune, cea agricultură, cea de pescuit și în același timp să consolidăm cercetarea, inovarea, lupta împotriva schimbărilor climatice și programele pentru tineri, Erasmus+. Consiliul spune că și el dorește să financeze aceste priorități 1,3% din venitul național brut nu e o sumă enormă. Și vom cădea de acord în legătură cu viitorul CFM doar dacă vom ajunge la un acord în legătură cu noi resurse proprii, care trebuie să fie însoțite de transparență, simplificare și trebuie să se țină cont și de uh, corecțiile naționale. Noile resurse nu trebuie să fie o povară asupra cetățenilor. S-au pierdut, se pierd un miliard uh, în frauda fiscală, se pierde un miliard de miliarde în, uh, fabric, în uh, frauda fiscală. Cetățenii ne cer resurse proprii ne cer o, sur, uh, o serie de măsuri, dar cu ajutorul Comisiei vom face ce ne va în putere pentru a face din acestea realitate. Un minut și jumătate, doamna Gardia Zabal Rubial. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, doamnă ministru. Avem astăzi dezbaterea pe marginea rezoluției legate de CFM, extrem de importantă dacă vedem ce ecouri ne vin de la Consiliu. În urmă cu un an, Parlamentul și-a adoptat o poziție foarte clară legată de viitorul CFM, o poziție întemeiată care ținea cont de nevoi, de priorități, de angajamentele politice pe care ni le luasem și care arăta care era suma necesară pentru bugetul european. Iată, de aici a venit acest 1,3%. Am adoptat o poziție foarte clară, pe de altă parte, arătând că bugetul european nu poate depinde aproape în exclusivitate de contribuțiile statelor membre. Prin urmare, aveam nevoie de un nou sistem de finanțare care să țină cont de piața internă, o fiscalitate echitabilă și lupta împotriva schimbării climatice. În această nouă rezoluție dorim să aducem patru teme pe masa negocierilor. În primul rând, are arătăm că Parlamentul confirmă ce s-a adoptat în noiembrie 2018. 2. Lupta împotriva schimbării climatice are nevoie de un angajament mult mai clar decât anul trecut. 3. Președinta aleasă, doamna von der Leyen și mulți dintre comisarii prezenți la audieri și-au luat angajamente în fața noastră pentru a implementa inițiative care încă nu au fost contemplate în inițiativa și propunerea comisiei și de aceea am cerut revizuirea lor. Și, în sfârșit, în ultimul rând, așteptăm de un an an să reacționeze Consiliul și vă spunem că nu vom accepta orice fel de acord doar pentru că nu mai avem timp la dispoziție. Tocmai de aceea am cerut măsuri de tranziție, pentru că știm că în tratat sunt prevăzută, însă din punct de vedere practic e foarte complicat să fie implementate. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Gardia Sabel. Și acum, domnul Körner. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, stimați eurodeputați, mă bucur să rostesc primul uh, meu discurs la Parlamentul European în calitate de raportor de la grupul Renew pentru viitorul CFM. Cu acest CFM punem accentul pe, uh, politici, pe, pe politicile cele mai importante pentru următorii ani. Cred că pe viitor bugetul european trebuie să fie bine pregătit, de asemenea trebuie să fie orientat spre viitor să aducă plus valoare europeană. Uh, bugetul european trebuie să aloce un buget mare subiectelor importante și uh, uh, subiectelor mai puțin importante sume mai mici. Pentru mine cele mai importante provocări, printre cele mai importante provocări reprezintă digitalizarea, cercetarea, mai mult Erasmus, lupta împotriva schimbărilor climatice și mai ales lupta împotriva terorismului și protecția granițelor externe. În ce privește negocierile CFM, pentru grupul meu este foarte important un aspect nu se poate să se ia fonduri europene fără respectarea regulilor și a valorilor europene. Uniunea Europeană este o comunitate a valorilor și cine nu respectă aceste valori uh, principale nu trebuie să mai beneficieze de sprijinul financiar al Uniunii Europene. Pentru grupul Renew nu poate să se facă niciun fel de rabat la valorile fundamentale și la statul de drept. Și în aceste negocieri asta dorim să obținem, să avem un buget care să țină cont de acest aspect important pentru noi. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Körner. Acum un minut și jumătate, colegul Cormon. Bonjour, merci. Vă mulțumesc. Alegerile noastre pentru următorii 10 ani vor fi determinante pentru lupta împotriva schimbărilor climatice. Europa are o responsabilitate istorică și bugetul trebuie să fie la înălțime. Mă bucur că se menționează explicit respectarea obiectivelor de la Paris pentru bugetul 2021-2027 în această rezoluție, dar trebuie să mergem mai departe. Cum să le transpunem concret dacă nu apare niciun obiectiv cifrat în următorul CFM? Iată lupta noastră. E un lucru bun că Parlamentul nu va adopta CFM-ul decât dacă partea privind resursele proprii va fi revăzută și consolidată. Este crucial acest lucru pentru a salva planeta apărăm crearea de taxe pe tranzacțiile financiare, pe cherosen, pe mm, emisiile de dioxid de carbon, pentru că situația actuală nu mai e acceptabilă. E nevoie de un nou acord cu statele membre. Pentru 2 euro colectate uh, din aceste impozite pe care statele membre nu le colectează, un euro va merge la bugetul statelor și un euro la bugetul european pentru a sprijini investițiile ecologice de care avem nevoie. Bugetul trebuie să fie din nou în serviciul unei politici care să garanteze drepturile omului și respectarea planetei. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Colmo. Un minut și jumătate are cuvântul acum, doamnă raport. Domnule președinte, dragi colegi, Analizând proiectul de rezoluție comună, am înțeles că e vorba doar de protecție pentru a crește bugetul UE. În Franța, partidele republicane și în marș care doresc uh, să obțină o raționalizare a cheltuielilor la nivel național susțin aici uh, la Parlamentul European o creștere a bugetului care va duce la o creștere a contribuției uh, franceze. 1300 de miliarde de euro pentru viitorul CFM 2021-2027, deci 40% uh, în plus față de anteriorul CFM este, aceasta va duce la uh, o adevărată incapacitate de a, a gestiona bugetul pentru că nu se mai poate merge în spate. Și atunci întrebarea care se pune este cine va beneficia de această creștere bugetare? Agricultorii, antreprenorii, IMM-urile care suferă de pe urma concurenței neloiale în urma numeroaselor acorduri de liber schimb la care am ajuns? Nu prea cred. Citesc din textul dumneavoastră. Aceste resurse suplimentare sunt necesare pentru a face față noilor responsabilități, de exemplu în domeniul migrației, acțiunii externe și a apărării. Iată cu un astfel de text nu mai avem nimic de comentat. Însă, atunci când e vorba de crearea de noi resurse și uh, taxe, aici sunteți foarte uh, plini de imaginație. Drepturi uh, vamale, introducerea în buget a unor venituri generate de sancțiuni și amenzi sau contribuția pentru plastice. Rezoluția grupului ID este din potrivă una pragmatică cu propuneri importante, cum ar fi, de exemplu, limitarea viitorului CFM uh, pentru Președintele întrerupe oratorul. Mulțumesc, doamnă Laport. Acum are cuvântul timp de un minut colegul Ronța. Mulțumesc. Domnule președinte, adoptarea CFM-ului este o mare provocare pentru noi. Parlamentul European a intrat în negocierile cu privire la uh, veniturile și cheltuielile pentru viitorul CFM. Noi ne-am dorit să avem un buget, buget pentru uh, problemele adevărate și negocierile trebuie să fie finalizate cât mai repede. Va trebui să obținem un acord puternic. Comisia Europeană ar trebui să pregătească un plan de urgență care să prelungească cadrul financiar uh, multianual pentru a ai uh, uh, proteja pe beneficiarii fondurilor europene. Această rezoluție ar trebui să fie adoptată cât mai repede de către Parlament și ar trebui să trecem la negocieri cât mai repede. Uh, de asemenea, uh, în ce privește resursele proprii, aș dori să vă reamintesc că orice nouă inițiativă trebuie să respecte protocolul 28 din tratat cu privire la funcționarea Uniunii Europene, ceea ce va garanta că nu va exista o nouă inițiativă care să aibă uh, un efect retro- retroactiv asupra beneficiarilor. Mulțumim, domnule Ronța. Acum un minut și jumătate, domnul Omarji. Mulțumesc, domnule președinte ieri, în fața Comitetului Regiunilor, am spus că un buget mic pentru Europa ar însemna o mare lipsă de ambiție politică. A sacrifica politica agricolă comună, a sacrifica politica de coeziune, ar însemna a renunța și ar însemna a ceda victoria eurofobilor. Asta doresc șefii de state și de guverne. Aceasta este lecția în urma alegerilor europene. Iată întrebarea mea. Și spun Consiliului că Parlamentul European nu va accepta reduceri la bugetul pentru coeziune, pentru că, mai mult decât niciodată, avem nevoie de mai multă coeziune. Și reducerile bugetului pentru coeziune ar însemna mai puțină formare pentru tineri, mai puțină inovare, mai puține investiții în regiuni, mai puține locuri de muncă, mai puțin ajutor alimentar pentru cei mai săraci și ar însemna mai multe fracturi teritoriale. Acum, când o criză mondială pare că se pregătește, cea mai bună modalitate de a-i proteja pe cetățenii europeni înseamnă sau este um, acela de a da Uniunii Europene un buget adevărat, un buget ofensiv care să răspundă și noilor provocări cu care ne confruntăm, mai ales cele legate de schimbările climatice. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Omagi. Un minut are cuvântul colegul Cola Poștoani, vișegodișnii... Mulțumesc, domnule președinte. Cadrul financiar multianual și bugetul UE trebuie să-și aducă contribuția la dezvoltarea și prosperitatea uh, egală a tuturor statelor membre. Cei mai bine dezvoltați au un volum de activități economice mai mare prin uh, uh, extinderea pieței, însă țările mai puțin dezvoltate, cum ar fi Croația, au de suferit. Mai ales în domeniul agriculturii, Croația în 5 ani din 2013 până acum a pierdut 3,5 miliarde de euro, iar în aceeași perioadă România, de exemplu, a, a făcut un surplus de 16 miliarde de euro. Croația, de la aderare până acum, a pierdut 3,5 uh, miliarde de euro în agricultură. De aceea este logic să cerem ca țările mai dezvoltate să contribuie mai mult la bugetul UE. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Colacusic. Un minut și jumătate are cuvântul domnul Mureșan. President... Mulțumesc, domnule președinte, domnul ministru, uh, domnule comisar, uh, bun venit la Parlament. Uh, dezbatem astăzi CFM-ul într-un moment foarte important și reconfirmăm poziția Parlamentului în lumina și având în vedere rezultatele de la alegerile europene. Oamenii au venit la vot foarte numeroși. Așteaptă că Europa să facă mai mult. Ciude, studenții, fermierii, oamenii de la țară, din orașe, cei care își doresc mai multă securitate, care vor ca noi să inovăm, să cercetăm mai bine, uh, mai uh, mult și să combatem schimbările climatice. E datoria noastră să-i ascultăm, să venim cu rezultate concrete. Oamenii au mai multe așteptări și ar trebui să facem mai mult. Primul meu mesaj pentru dumneavoastră, nu putem face mai mult cu mult mai puțin. În uh, anteriorul CFM, filozofia era că dacă vrem să facem ceva nou, trebuie să alocăm bani dacă luăm de la alți bani. S-a creat EFSI, a suferit politica de coeziune, această filozofie trebuie să fie terminată, noile priorități trebuie să finanțate cu noi resurse. Pentru că dacă nu va trebui să spunem uh, studenților că există mai puține granturi Erasmus, de asemenea fermierilor că subvențiile sunt mai mici. Nu putem proceda astfel. O a doua întrebare, doamnă ministru, pentru dumneavoastră. Când și uh, când veți fi gata să negociați cu Parlamentul? Din partea președinției finlandeze am uh, constatat prea puțină ambiție, avem nevoie de un angajament politic la nivelul cel mai mai ridicat, Parlamentul cu o mare majoritate uh, își va adopta poziția, va trebui să trecem la masa negocierilor și răspunderea dumneavoastră să veniți să vorbiți cu Parlamentul, pentru că dacă nu și trebuie să spun sus și tare, Consiliul va, fi, uh, uh, va purta vina pentru faptul că bugetul nu va intra în vigoare în 1 ianuarie 2021. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Mureșan. Acum un minut și jumătate are cuvântul doamna Gualmini. Și grație. Mulțumesc, domnule președinte. Um, observație generală și apoi pe scurt două puncte. Rezoluția este foarte bună, putem sprijini, uh, sprijinim faptul că se reafirmă cu fermitate poziția Parlamentului și ambiția de a avea un buget curajos pentru următorii șapte ani. E foarte bun aliniatul 5 care vorbește despre revizuirea resurselor proprii ca obiectiv strategic Apoi, este foarte important ca în orice buget uh, să facem o legătură, așa cum a spus uh, domnul comisar Han, uh, între venituri și cheltuieli. Politica bugetară nu este doar un exercițiu birocratic, nu este nici un test de matematică, ci trebuie să arate cum alocăm noi resurselor, pen, resursele pentru a răspunde nevoilor cetățenilor. Este un exercițiu fundamental într-o democrație. Fără el, democrațiile nu pot fi ceea ce sunt. Iată de ce obiective ambițioase ca tranziția ecologică, ocuparea tinerilor, cercetarea, fondurile structurale trebuie să fie legate de venituri cu adevărat europene. Apoi, în al doilea rând, avem nevoie de o schimbare în mentalitate. Trebuie să transform, a transforma veniturile de la nivel european nu înseamnă a spori impozitele. Din potrivă, înseamnă a reduce contribuțiile nete ale populației și crearea unor impozite europene. Deci înseamnă a avea o abordare integrată a veniturilor și deci nu una suveranistă. Un minut și, jumătate, domnul Torvalds. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, doamnă ministru Tupulainen, ce sfat aș putea să dau eu uh, președinției finlandeze? De fapt, uh, patru sfaturi. În primul rând, legat de Brexit, avem nevoie de solidaritate și mai mulți bani din partea statelor membre. De asemenea, ar trebui să ne gândim la inovare și tehnologie și să menținem uh, sistemul pe care îl avem uh, la ora actuală și banii pentru cercetare. În al treilea rând, avem nevoie de investiții urgente și Relația pe care Uniunea Europeană o are cu uh, investițiile este una periculoasă. Se pare că nu reușim să atingem niciunul din obiectivele pe care ni le-am propus. Și avem nevoie de soluții echitabile, pentru că diferențele sunt mari între statele membre din punctul de vedere al resurselor economice, științifice sau tehnologice. Dacă nu depășim aceste schimbări, nu vom putea face față provocărilor actuale. Mulțumim domnului Torvalds. Un minut are cuvântul domnul Cus. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc colegului Andrens. Am învățat și eu ceva astăzi. Ce am învățat? Am învățat că Consiliul, dacă nu-și dorește nicio majorare, e populist. Asta să spun. Eu cu mare plăcere sunt populistă dacă asta este definiția populismului. Pentru că noi nu vrem uh, să se uh, dea mai mulți bani. Dar ce este populismul? În acest caz, Uh, se tot uh, vorbește despre cifre. Ni se spune că Comisia dorește 1,114% uh, din PIB, Parlamentul își dorește 1,3% din PIB. Totul pare să fie inofensiv. E cif, par toate să fie cifre mici, dar dacă facem calculele, atunci Uh, e vorba de 11% și respectiv 30%. Asta ar trebui să spunem noi cetățenilor. Dacă vrem să uh, uh, răspundem așteptărilor uh, cetățenilor, pentru că vorbim de cetățeni și dacă tot cerem uh, bani în plus, atunci nu facem decât să le aruncăm praf în ochi. Și nu asta vrem noi. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Cus. Acum are cuvântul pentru un minut colegul Overgard Nielsen acknowledges that the UK Regatul Unit părăsește Uniunea Europeană și contribuția netă a Regatului Unit între 75 și 100 de miliarde nu este inclusă în următorul buget. Având în vedere patrierea democrației în Regatul Unit, nu vom face parte din, sau nu vom sprijini reducerea rabaturilor. Creșterea prerogativelor Uniunii Europene uh, include uh, Uh, finanțarea unei armate europene. Uh, Parlamentul dorește să colecteze noi impozite, dar salariile nu au crescut. Nu țineți cont de realitatea vieților uh, cetățenilor dumneavoastră. Aș sugera ca Parlamentul să plătească um, contribuabililor pentru încrederea lor și să facă economii să ar fi bine să nu mai cumpărați atâția limuzine și uh, să nu mai uh, cheltuiți atât de mulți bani, să uh, lăsați baltă diurnele și să fiți rambursați pe bază de um, justificative, ca peste tot. Are acum cuvântul doamna Holmeier, un minut și jumătate. Mm, stimată reprezentanta Consiliului, domnule comisar, stimate colegi, stimați colegi, în contextul CFM, dacă mă uit la așteptările diferite, atunci mie mi se pare că po- poziția Parlamentului este înțeleaptă Uh, pentru că vom avea uh, tot mai multe cheltuieli, uh, există foarte multe așteptări în domeniul apărării. Dacă asculți cu atenție ce spune Consiliul, e că dorește ceartă între statele membre și nu pace și prietenie. Noi ne dorim pace și prietenie și de aceea politica de apărare trebuie să fie consolidată. Ar trebui să fie o prioritate pentru noi. De asemenea, cercetarea, inovarea, schimbările climatice, digitalizarea. Știm cu toții Uh, și mă bucur că vin din uh, Bavaria, uh, dar aș dori ca toate aceste proiecte să continue în Bavaria noi ne dorim însă un cer nu doar bavarez, ci un cer european. Trebuie să încurajăm cercetarea europeană. Proiectul uh, Cercetare Orizont este unul dintre cele mai bune. Uh, Consiliul trebuie să înțeleagă așteptările noastre. Am făcut uh, progrese în ceea ce privește acordul de la Consiliu în ce privește fostul, față de fostul CFM. Când se ajunge însă la bani, întotdeauna sunt probleme. Dar să fim realiști, dacă sunt noi cheltuieli necesare, atunci trebuie să facem un efort, trebuie să avem finanțarea necesară. Și cred că uh, poziția Parlamentului este uh, plină de coerență. Mulțumim, doamna Volmaier. Acum are cuvântul domnul Lahutu din partea socialiștilor. Un minut. Chers amis, pour gagner la bataille du climat. Dragi prieteni, pentru a câștiga lupta pentru climă, Comisia ne spune că în fiecare an lipsesc între 175 și 220 de uh, milioane de euro. Cum putem câștiga această luptă dacă bugetul nu crește și cum putem proteja locurile de muncă pentru a-i proteja pe salariați, IMM-urile de următoarea criză financiară dacă nu avem mai multe fonduri? Avem nevoie de o creștere a resurselor proprii în Europa. Atunci când a ajuns la putere, în 33 1973, Roosevelt a avut curajul să tripleze bugetul federal american. În patru ani a reușit să o facă implementând o fiscalitate eficientă. De ce să nu facem același lucru și în Europa? Iată, de 30 de ani, rata medie a impozitului asupra beneficiilor a scăzut la jumătate până la 20% în momentul în care dividendele sunt în creștere. De ce să nu reluăm ideea lui Mario Monti și a lui Jacques Delors pentru a avea un impozit federal asupra beneficiilor. Dacă dorim să câștigăm această luptă, atunci Parlamentul trebuie să adopte această rezoluție și să-și ofere resursele pentru un buget mult mai ambițios. Mulțumesc! Următorul vorbitor este domnul Hoicic, numele grupului Renew. Vážená pani predsedajúca, Stimată doamnă președinte, domnule comisar, doamnă ministră, dragi colegi, acest buget va avea o importanță fundamentală, va fi la fel de important ca și pâinea din fiecare zi. Obiectivele sunt majore. Criza climatică, trebuie să luptăm împotriva distrugerii pădurilor, a biodiversității, a Amazonului. Avem substanțe toxice în jurul nostru peste tot. Dar avem și oportunități și bugetul trebuie să ne permită să uh, răspundem, să sprijinim aceste oportunități aceasta trebuie să fie baza, trebuie să fie un obiectiv ambițios și trebuie să asigurăm coerența între politici pentru ca dreapta să știe ce face stânga. Nu putem să spunem că iubim uh, mediul și în același timp îi facem rău. Dacă continuăm pe această cale, vom merge spre pierzanie. Europa are nevoie de energii regenerabile, de o industrie care să nu polueze. Trebuie să apărăm mediul, animalele, agricultorii. Copiii noștri trebuie să aibă un viitor. Nu putem să-i dezamăgim. Mulțumesc! Mulțumim! Urmează acum colegul Dorfman din partea PPE. Stimate colegi, uh, Stimate colege, pentru mine este foarte clar că un buget trebuie să fie uh, orientat spre viitor și să uh, prevadă și noi priorități. Dar se pare că procedăm ca în trecut și mi s-a dovedit acest lucru pentru că se fac greșeli din trecut, precum reducerile la PAC. Avem o propunere pe masa negocierilor care prevede foarte multe reduceri la politica agricolă comună și Uh, uh, chiar unele state membre nu sunt gata să accepte nici măcar această propunere. Dar ce este mai grav este că această uh, propunere, această propunere prevede tăieri și în ceea ce privește dezvoltarea rurală. Ori dezvoltarea rurală este instrumentul cel mai important pentru dezvoltarea spațiilor rurale în multe state membre. Deci dacă finanțarea scade cu un sfert, Uh, uh, atunci, uh, deci dacă statele respective nu vor, nu își vor respecta angajamentele, atunci statele membre mai sărace vor trebui să vină cu cofinanțare. Nu poate să fie o um, politică pe viitor. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Șastel în numele grupului Renew. Doamna președinte, dragi colegi, dacă votăm astăzi pentru această rezoluție, dorim să lansăm cu această ocazie un semnal clar cetățenilor europeni, arătându-le că am auzit îngrijorările lor. De asemenea, un semnal de alarmă față de Consiliu pentru a arăta dorința noastră de a fi parte integrantă a acestei dezbateri legate de viitoarele negocieri pe marginea CFM-ului. Dragi colegi, colegi, finanțarea priorităților noastre în ajunul unui Brexit, care probabil va fi dificil, înseamnă nu doar o modernizare și simplificare a resurselor proprii, ci și înființarea de noi resurse. Doar printr-un buget ambițios vom putea face față noilor priorități în domeniul climei, a ocupării tinerilor, a formării și a cercetării și, de asemenea, pentru întărirea zonei euro. Avem nevoie în plus și de o politică agricolă comună ambițioasă pentru a-i proteja pe fermieri și veniturile lor, pentru a reuși să avem uh, alimente durabile, sănătoase și de calitate care să respecte mediul. Mulțumesc. Colege und es folgt Herr Vizepräsident Karas. Bitte schön. Are cuvântul acum domnul vicepreședinte Caras, un minut. Doamnă președinte, domnule comisar, um, Oscar Wilde a spus odată Uh, uh, un cinic este ceva care pune preț uh, nu pe valoare, ci pe bani. Și merge acest citat foarte bine cu dezbaterea de astăzi. Pe mine mă stupefac statele membre care, de exemplu, nu doresc să investească în cercetare și în dezvoltare, în schimbările climatice, în coerența socială, în apărarea granițelor externe, în politica externă, în politica de apărare, în politica energetică. Votul de astăzi și dezbaterea de săptămânile viitoare este o dezbată între naționalism, populism, ignoran, uh, ignoranță și, pe de altă parte, uh, viitor, înțelepciune și corectitudine. Fiecare dintre noi știe foarte bine că această limită de 1% uh, va, va periclita coeziunea noastră socială. Uh, dacă astăzi uh, trădăm, trădăm viitorul și cetățenii noștri uh, nu vor beneficia de pe urma investițiilor europene. Domnule comisar, Parlamentul este de partea dumneavoastră și așteaptă cu nerăbdare aceste negocieri. Suntem de partea dumneavoastră, trebuie ca viitorul să sune bine. Mulțumim, domnule Caras. Ajungem la procedura intervențiilor spontane. Uh, avem timp la dispoziție, este o dezbatere foarte importantă pentru viitorul Europei. Uh, șapte colegi s-au înscris la cuvânt, cu toții vor primi cuvântul. Începem acum cu uh, doamna Montero Aguilar, din partea PPE. Mulțumesc, doamnă președinte. Știm cu toții că Mm, avem competențe comune în domeniul bugetar uh, de când avem tratatul de la Lisabona. Parlamentul și-a exprimat poziția în legătură cu viitorul CFM și în această poziție am, uh, avem și inițiative pentru un turism durabil. Am cerut comisiei uh, să vină cu o propunere pentru acest sector. Din păcate, nu am primit o propunere din partea Comisiei până acum. În 2018, turismul internațional a crescut cu 6% în lume. Turismul este un domeniu foarte important pentru țara mea, Portugalia, dar uh, și pentru întreaga Europa. turismul permite uh, multor uh, țări să crească din punct de vedere economic. Un ultim apel adresat Comisiei. Hai, răspundeți așteptărilor noastre. Haideți să facem din turismul durabil o prioritate. Mulțumim, continuăm dezbaterea uh, din partea socialiștilor. Următorul coleg.

că e o adevărată provocare să găsim un nou model economic uh, de succes pe care să îl implementăm în anii următori. Bugetul european uh, nu poate fi doar un buget uh, strict financiar, bancar. Trebuie să răspundă nevoilor de dezvoltare și de creșterea PIB-ului, precum și nevoilor cetățenilor, educație, digitalizare și securitate. Pe de altă parte, n-ar trebui să subestimăm importanța politicii de coeziune. Eu nu pot uh, accepta ideea că această parte uh, va crește de la 15 la 30% pentru bugetul adoptat. Eu cred în coeziune și solidaritate între statele membre. Mulțumesc! Urmează doamna Tomacici din partea grupului ECR. Prijedlog komisije o višegodišnjem financijskom okviru u manjim i slabije razvijenim članicama această propunere de cadru financiar multianual a creat uh, multe, multe nemulțumire în statele mai mici și mai puțin dezvoltate. Practic, se sacrifică creșterea economică a statelor membre mai mici și bugetul pentru acestea pentru a crește influența statelor mari. Politica de coeziune trebuie consolidată, mai ales având în vedere migrația. Eu vin din Croația și avem probleme în legătură cu faptul că tinerii educați părăsesc Croația. Avem nevoie de fonduri pentru a ajunge la standarde europene. Trebuie să apărăm zonele rurale, să luptăm împotriva deșertificării lor și trebuie să finanțăm agricultura. Aceste lucruri nu vor fi posibile dacă contribuțiile mm, pentru politica agricolă comună nu vor crește. De aceea, situația actuală nu e acceptabilă și nu trebuie să fie acceptabilă pentru nimeni. Mulțumim, stimată colegii. colegă. Urmează uh, doamna Ferreira de la GUE. Domnul, îmi cer scuze. Este... Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. E vorba aici de o integrare asimetrică, deci beneficiile și pierderile de pe urma politicilor uh, europene nu sunt aceleași, pentru că aceiași uh, sunt perdanții de fiecare dată și aceiași câștigătorii. Trebuie să luptăm împotriva diveziunilor și împotriva efectelor asimetrice ale integrării pentru a promova o adevărată coergență. Pentru că declarațiile sunt bune, însă în practică lucrurile nu stau chiar așa. Coeziunea trebuie să-și atingă obiectivele și în loc să reducem fondurile de coeziune, ceea ce faceți dumneavoastră uh, este să răniți țări precum Portugalia, pentru care politica de coeziune este absolut esențială iar beneficiile vor veni încă o dată în buzunarul câștigătorilor. Se trece acum uh, către o atitudine mult mai uh, centrată pe temele militare, în detrimentul coeziunii, un lucru pe care ar trebui să-l respingem cu toată puterea. Din păcate, această rezoluție nu este destul de fermă pe această temă. Mulțumesc! Mulțumesc! Continuăm cu dezbaterea. Are cuvântul Balbon de la PP. doamnă președinte. eu întotdeauna am fost pentru o politică bugetară mai uh, strictă. Am spus asta în calitate de parlamentar în țara mea acum și în calitate de eurodeputat. Noi am spus foarte clar alegătorilor noștri că nu vom permite ca bugetul european să se umfle la nesfârșit, să nu fie mai mare decât uh, e nevoie și nu vrem ca banii suedezi, uh, mai mulți bani suedezi uh, să intre la bugetul european. Propunerea actuală presupune o, patru, o creștere cu 40% a contribuției suedeze la bugetul european. Nu pot accepta acest lucru. Într-adevăr, trebuie, avem foarte multe provocări, mai ales în domeniul competitivității și ar fi o greșeală să îi obligăm pe cetățenii și pe antreprenorii noștri să plătească și mai multe taxe și impozite pentru a uh, crește uh, contribuția la Uniunea Europeană. Bugetul trebuie să fie mai bine organizat, să fie mai eficient, să investim mai mult în infrastructură, în cercetare și în eficiență. Doar asta ne poate ajuta să generăm creștere economică. Doar astfel Europa va putea schimba în bine viața oamenilor. Mulțumesc! Uh, doamna sau domnul Marchez de la grupul socialiștilor ale cuvântul în încheiere. Domnul. Obrigado, signora presidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, doamnă ministru, Trei momente importante. Europa se va confrunta cu o provocare majoră din cauza unui guvern irresponsabil, cel britanic, care e gata să riște totul din motive electorale. Și aceasta a fost atitudinea Partidului Conservator în ultimii ani. Consiliul European trebuie să hotărască ce facem în această situație. Riscurile economice pentru UE sunt eh, importante. Urmează o perioadă fără creștere economică și avem nevoie de un buget pe măsură pentru a oferi încredere investitorilor și pentru a promova creșterea și coeziunea în UE. Însă, mai multe state membre în Consiliu doresc ca bugetul să fie redus și mai mult. Așa cum a spus doamna președinte a Comisiei, pur și simplu nu este suficient. Chiar acum, un membru acestui Parlament de la, PPA, de la PPE a apărat aceeași poziție cu aceste state din Uniunea Europeană. Este clar de unde vin aceste poziții. Ele nu sunt acceptabile. Avem nevoie de mai multă Europa și trebuie să răspundem situației cu mai multe politici europene, nu cu un buget mai mic, așa cum propun mai mulți membri ai Consiliului. Vă mulțumesc și continuăm acum cu domnul comisar. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Uh, Doamnă ministru, stimați uh, eurodeputați, am ascultat cu mare atenție intervențiile dumneavoastră de astăzi, care arată că o mare majoritate a Parlamentului European se angajează pentru ca uh, bugetul european să fie modern, ambițios și orientat spre viitor. Pe drept cuvânt, în rezoluția dumneavoastră ați subliniat că acum e momentul să luăm decizii, nu ne putem permite să irosim timpul, nu putem să acumulăm întârzieri în noile programe. Uh, avem o datorie față de cetățeni să le oferim uh, previzibilitate în legătură cu felul în care Uniunea Europeană va face față uh, provocărilor mondiale, mai ales în domenii precum schimbarea digitală, acțiunile climatice, gestionarea frontierelor și apărare. Aș dori să mulțumesc președinției finlandeze pentru documentul de la Coreper de ieri, care va pregăti dezbaterea pentru summitul din octombrie cu privire la viitorul CFM salutăm faptul că documentul a fost uh, publicat, dar pe de altă parte, din capul locului trebuie să spunem că suntem foarte dezamăgiți uh, în legătură cu partea de conținut. Există o discrepanță foarte mare între instituții, trebuie să spunem asta dar salutăm președinției Consiliului și liderilor să țină cont de pozițiile exprimate de către Parlamentul European. Comisia se angajează să coopereze strâns împreună cu toate instituțiile și să înlesnească dialogul. Aștept cu nerăbdare să cooperez cu Parlamentul European și cu echipa sa de negociere pentru ca negocierile CFM să se încheie cu succes și la timp. Mulțumesc! Mulțumim, domnule, domnule Han. Acum dăm cuvântul doamnei Tupurainen în numele Consiliului. Vă rog, aveți cuvântul. Doamnă președintă, doamnelor și domnilor deputați, domnule comisar, vă mulțumesc foarte mult pentru opiniile dumneavoastră atât de valoroase, pentru întrebările pertinente și observațiile clare pe care le-ați făcut. Multe dintre provocările cheie cu care ne confruntăm au apărut astăzi în dezbaterea dumneavoastră. Aș vrea să citesc printre acestea inovarea, schimbarea climatică, investițiile, o agricultură durabilă, coeziunea și, de asemenea, la fel de importantă, statul de drept, respectarea valorilor noastre comune. E clar pentru toată lumea că acestea sunt uh, valori comune, sunt interese comune între instituțiile noastre pentru cetățenii europeni și sunt uh, provocări comune în același timp. Ele trebuie să fie protejate prin bugetul nostru comun. Viitorul CFM trebuie să fie în stare să facă față acestor provocări. Doamnelor și domnilor, CFM-ul nu este doar un exercițiu bugetar, este și un instrument de implementare și un factor care ne permite activarea politici, deciziilor noastre politice. Însă, în același timp, trebuie să fim conștienți și de contribuțiile pe care trebuie să le aducă statele membre, contribuții care trebuie să fie echitabile, rezonabile și acceptabile pentru toată lumea, pentru toate statele membre. Domnilor și domnilor deputați, aș vrea să reiterez aici angajamentul clar al președinției finlandeze de a se întâlni în mod regulat cu echipa de negociere a Parlamentului European înaintea Consiliului de Afaceri Generale. Trialogurile au reînceput pentru mai multe dosare sectoriale și așteptăm să auzim poziția Parlamentului la toate acestea. Aș mai sublinia aici că astăzi chiar aici, în sala de plen, nu facem altceva decât să dezbatem împreună pe marginea CFM-ului. Avem un schimb de opinii pe marginea viitorului CFM. Nu putem adopta un nou CFM fără eforturi comune pentru a ne asigura că bugetul nostru va fi adecvat pentru noua perioadă. Vă mulțumesc încă o dată pentru această dezbatere și vom continua împreună dezbaterile noastre. Mulțumesc uh, foarte mult. Uh, așteptăm cu nerăbdare negocierile de la următorul summit. Încheiem acest punct de până de zi și trecem la următorul. Este vorba de raportul uh, colegei Iana Tum, politicile de ocupare a forței de muncă și politicile sociale ale zonei euro. Înainte de a da cuvântul doamnei Tum, pentru a-și prezenta raportul. Aș dori încă o dată să vă amintesc că avem un nou uh, sistem pe care îl uh, testăm, uh, prin care colegii se pot înscrie la intervențiile spontane și la intervențiile cu cartonașul albastru electronic. Ați primit informații prin e-mail, ele figurează și pe pupitre. Puteți să vă înscrieți apăsând pe butoanele, butoanele de vot de pe consolele de, consolele de vot aveți, deci, uh, nevoie de cartelele de vot. Dacă nu le aveți, uh, puteți să vă înscrieți ca și înainte, uh, prin ridicarea mâinii sau să-i anunțați pe colegi. Știți că uh, timpul ne presează și deci astfel încercăm să dăm cât mai multor colegi cuvântul. Ajungem acum la raportul Tom. Are cuvântul doamna raportor. Patru minute, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisară, dragi colegi, mă bucur să fac introducerea la raportul privind politicile sociale în zona euro. Microfonul nu funcționează. Acum mă auziți? Puțin mai aproape, vă rog, dacă se poate. Să vă auzim cu toții bine. Mă bucur să fac introducerea la raportul privind politicile sociale ale zonei euro, sprijinit de majoritatea colegilor în Comisia pentru Afaceri Sociale Uh, și economice. Sunt din Estonia și prim-ministrul nostru a avut privilegiul să cosemneze cu Jean-Claude Juncker pilonul drepturilor sociale în noiembrie 2017. Acest uh, document ambițios sprijinit de Parlamentul European menționează principii care acum trebuie puse în aplicare în statele membre. Doresc să-i mulțumesc doamnei comisare Tyson pentru tot ceea ce a făcut pentru a îmbunătăți politicile sociale în UE. Nu știm că nu e ușor. De fiecare dată când vine vorba de standarde sociale în UE, cineva spune nu și uh, trebuie, face referire la subsidiaritate. În același timp, știm cu toții că situația nu e ideală. Din 2012, în cadrul semestrului european, Comisia face recomandări specifice pentru fiecare țară, nu doar în domeniul economic, ci și în ceea ce privește politicile sociale în zona euro. Este un proces extrem de important, dar, din păcate, și acest lucru se reflectă în raport, Rata punerii în aplicare ale acestor recomandări este inacceptabil de mică. Dar s-au făcut totuși anumite progrese în legătură cu 72% din recomandări în 2012, dar în 2018 acest procent a scăzut la 39%, cel mai mic de până acum. Deci cerem Comisiei Europene să ia măsuri și să găsească modalitate de a convinge statele membre că uh, Sănătatea socială a Uniunii Europene este la fel de importantă ca apărarea piața unică sau oricare altă politică comună a Uniunii. Și cerem ca aceste recomandări să fie făcute și statelor din afara zonei euro. M-am bucurat atunci când uh, noua președintă a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în discursul său inaugural în Parlament, a promis că în primele 100 de zile din mandatul său va propune un nou mecanism legislativ pentru a asigura europenilor un salariu minim echitabil. Pentru cei sceptici, Trebuie să subliniez faptul că această propunere va ține cont de tradițiile naționale și de legislația națională. Deci, nimeni nu va încălca subsidiaritatea. Trebuie să luptăm împotriva așa numitei sărăcii la locuri de muncă și să luptăm împotriva excluziunii sociale. Dacă nu, oamenii vor părăsi Europa, vor părăsi anumite zone și, pe de altă parte, vom avea proteste împotriva um, stratorilor polonezi. Trebuie să folosim pilonul drepturilor sociale ca instrument universal pentru repopularea unor regiuni și zone rurale, dar nu numai. Trebuie să ajutăm pe cei cu dizabilități, minoritățile discriminate, persoanele uh, care se confruntă cu sărăcia chiar dacă au un loc de muncă. Asta vor europenii, nu doar din partea guvernelor statelor lor, dar și din partea noastră a reprezentanților aleși la nivel european. În raport se face apel la adresa Comisiei să creeze uh, acest nou program de reasigurare de șomaj, bun, bine primită de uh, sindicate. Am primit o scrisoare din partea uh, Confederației Europene a Uh, sindicatelor să, sprijin, uh, să se sprijine anumit acest raport. Am spus uh, au cerut să se sprijine anumite amendamente. Eu vă cer sprijinul dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Dăm cuvântul acum, doamne comisar Thyssen. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Doamnelor și domnilor parlamentari, Economia europeană se află într-un al șaptelea an consecutiv de creștere uh, neîntreruptă și cu ocupare din ce în ce mai mare. Sărăcia este de asemenea în scădere pe baza acestor rezultate bune economice. Europa este mai puternică și din punctul de vedere a guvernanței economice și mai ales a semestrului european. Am reușit să punem politicile economice și sociale pe picior de egalitate uh, recent, de exemplu prin implementarea pilonului, social al drept, pilonului european al drepturilor sociale. Avem bune practici pe care le partajăm, avem analize comune, o înțelegere comună și un dialog strâns cu statele membre prin implicarea și a partenerilor sociali. Totuși, totuși, există în continuare divergențe la nivel intern și între statele membre. În unele uh, state membre, nivelul de ocupare este în creștere, în altele în scădere. De asemenea, sărăcia rămâne o provocare fundamentală. Aproape o zecime din lucrători se află în acest pericol al sărăciei. Toate acestea ar putea avea un efect și asupra nivelului de fragmentare a pieței muncii și de aceea o prioritate a noastră ar trebui să fie aceea de a face ca piața muncii să devină mai inclusivă și ca toate locurile de muncă create să fie de calitate. Mai mult decât atât, femeile sunt dezavantajate în continuare pe piața muncii, deși au rezultate educaționale mai bune decât bărbații. Reducerea acestor decalaje ar putea promova un potențial deosebit cu consecințe pozitive la nivel economic și societal pentru a asigura implementarea și a politicilor uh, de ajutor social pentru copii, îngrijiri sociale și așa mai departe. Sistemul de digitalizare este unul care a schimbat profund societatea și economia europeană. E clar că trebuie să sporim investițiile în educație, formare și capacități pentru a ajuta oamenii în această perioadă de schimbare și pentru a crește productivitatea, a spori tehnologiile utilizate și pentru a ne asigura o tranziție echitabilă către o economie neutră din punctul de vedere al climei. Într-adevăr, oamenii trebuie să fie în centrul politicilor noastre și asta este mai important acum decât niciodată măsură ce sărăcia scade pe ansamblu, în același timp asistăm la o creștere a numărului de europeni care se simt vulnerabili. Aceasta uh, din cauza inegalităților, din cauza pieței muncii foarte precare și a impactului inegal al globalizării și al utilizării tehnologiilor la nivel regional sau național asupra oamenilor. Investițiile în capacități sunt cruciale pentru societatea de mâine și, în același timp, sistemele de protecție socială ar trebui să fie adaptate tocmai pentru a capacita și proteja cetățenii noștri. Doamnelor și domnilor, în acest context aș vrea să mulțumesc raportorului și Comisiei de Ocupare pentru un raport extrem de echilibrat, care prezintă foarte bine atât tendințele pozitive, cât și provocările care ne așteaptă. Sunt absolut de acord cu concluziile sale și apelurile făcute. Trebuie să facem față acestor provocări pentru a ne asigura că avem o economie de piață socială care să fie funcțională pentru cetățeni și companii în acest moment de schimbare și întărirea convergenței care este pilonul principal al pilonului social european. Iată, implementarea acestui pilon a început deja, principiile sunt implementate la toate nivelurile pentru ultimele exerciții ale semestrului european și aproape jumătate din recomandările specifice pe țară, și anume 44%, se referă la astfel de priorități în pilonul social. Măsuri legislative importante au fost propuse și îmbunătățite, mai multe principii de implementare a pilonului, finanțare europeană care a fost actualizată pentru a susține implementarea pilonului și pentru a asigura o legătură mai strânsă între semestrul european și fondurile europene, în special Fondul Social European. Mai mult decât atât, pilonul a contribuit foarte mult la investiții, capacități și o tranziție echitabilă care să fie în centrul agendei europene. Pilonul drepturilor sociale este principala moștenire pe care o lasă această comisie, dar e clar că munca nu s-a terminat, după cum știm foarte bine susținuți de angajamentul Parlamentului European, Comisia, statele membre și partenerii sociali vor face ca acest pilon să rămână important și pe viitor ca o adevărată axă pentru politicile de ocupare și economice. În noul ciclu, semestrul se va centra pe implementarea ODD-urilor în conformitate cu temeiul juridic al semestrului. Doamnă președintă, doamnelor și domnilor, e nevoie de eforturi suplimentare pentru ca societățile noastre să fie mai inclusive, pregătite pentru schimbările ce ne așteaptă pe viitor și cu cât aceste societăți vor fi mai inclusive și mai puternice, cu atât vom putea întări mai mult zona economică și vom aprofunda Uniunea Economică și Monetară. După cum știți, implementarea la fața locului a principiilor acestui pilon, de asemenea a ODD-urilor, este o muncă comună care va fi continuată atât la nivel european cât și național. Sunt convinsă că Comisia va fi în continuare un lider pentru a promova convergența din punct de vedere social și a condițiilor de trai la nivel european pentru a ajuta cetățenii, companiile și pe toată lumea în aceste momente de tranziție. Mulțumesc! Primul are cuvântul în dezbatere colegul Valș de la grupul PP. Colega Valș. Aș dori să mulțumesc în primul rând doamnei raportor, Iana Tum, și pentru colegilor uh, raportori alternativi pentru tot ce au făcut la acest raport, mai ales colegilor de la PP. Este foarte important uh, să avem uh, politici sociale uh, performante și ca ele să nu intre în contradicție și să mergem cu toții în aceeași direcție. Acest raport a continuat să atragă atenția asupra unor uh, acțiuni necesare pentru a corecta probleme în Europeană. Trebuie să luăm măsuri pentru a reduce șomajul în rândul tinerilor, pentru a combate sărăcia, mai ales în rândul copiilor, să sporim participarea pe piața muncii, egalitatea pentru toți cetățenii noștri, să sporim competitivitatea și, de asemenea, Europene să ne gândim și la viitor și cum uh, ne vom uh, adapta sistemele sociale și competențele la o uh, nouă societate. Mă gândesc mai ales la zonele rurale. Acestea sunt chestiunile pentru care trebuie să luăm măsuri în anii următori. Dragi colegi, în 10 octombrie, astăzi, sărbătorim Ziua Sănătății Mentale și mă bucur că în acest raport se lansează un apel pentru a lua măsuri pentru a aborda această problemă. Regretăm faptul că uh, accentul pe sănătatea mentală a scăzut uh, în ultimii ani la nivel european în pofida costurilor individuale și economice. Ar trebui să fie o prioritate în politicile uh, sociale uh, și de sănătate și de ocupare. Dacă nu avem grijă de sănătatea mentală, nu ocrotim sănătatea cetățenilor. Uniunea Europeană și statele membre au posibilitatea doar la măsuri pentru a îmbunătăți sănătatea mentală și acest raport solicită măsuri specifice promovarea și măsurile de prevenire a bolilor mentale. Uh, la audierile comisarilor desemnați, uh, cei doi comisari s-au angajat ca sănătatea mentală să fie o prioritate, uh, cum e și pentru Parlament pentru următorii ani și mulțumesc raportoarei pentru activitate. Mulțumesc. Mulțumim, doamnă Valș. Da, într-adevăr, trebuie să permitem timp și pentru aplauze. Are cuvântul acum doamna Agnes Ioncherius în numele grupului socialiștilor. Um, Europa... Mulțumesc, doamnă președinte. Uniunea Europeană trebuie să fie mai prezentă, este mai mult decât o piață unică, de unică. Cetățenii doresc un viitor, un loc de muncă și știm că odată cu noile tehnologii, cu dezvoltarea economică și cu tranziția necesară din cauza schimbărilor climatice, piața muncii se va schimba foarte rapid. Și dacă se întâmplă ceva la Stockholm, de exemplu, lumea întreagă poate să supere de pe urma ceea ce se întâmplă acolo. Acest raport echilibrat al colegei Tun va fi cel pe care îl vom vota și trebuie să ne aducem contribuții la acest proces. Facem apel la adresa statelor membre și la adresa Comisiei să protejeze mai bine lucrătorii de pe platforme și uh, să depășească diferențele de salarizare între bărbați și femei. De asemenea, să ofere perspective și flexibilitate părinților, tinerilor și persoanelor um, cu handicap, ca să se poată încadra pe piața muncii. E nevoie de mai multă formare pentru ca oamenii să privească cu optimism spre viitor. Trebuie să îi ajutăm pe cetățeni atunci când condițiile economice sunt dificile. Împreună putem să luptăm împotriva șomajului de durată și să ajutăm regiunile vulnerabile. Putem fi siguri că și Europa va funcționa în, uh, în serviciul cetățenilor. Doamna Brune, numele Renew. Mulțumesc, doamna președintă, doamna comisar, dragi colegi. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc doamnei Tom pentru acest raport excelent. Salut faptul că Parlamentul se exprimă cu majoritate pe marginea acestui raport pentru politici sociale și ocupare, un raport care include și recomandările publicate în iunie uh, anul trecut uh, de comisie în cadrul semestrului european, recomandări specifice pe țară. Aceasta reflectă interesul acestei noi adunări de a face progrese în domeniul social și de a pune accentul pe investiții. Aș sublinia aici două lucruri. În primul rând, cererea făcută de Comisia Europeană de a veni cu un instrument juridic pentru ca fiecare lucrător din UE să aibă un salariu minim și echitabil, respectând, bineînțeles, și tradițiile naționale. Acesta este un punct esențial pentru mine, care apare și în orientările politice ale doamnei von der Leyen ca o prioritate pentru noul mandat din punctul de vedere al convergenței sociale este și un răspuns din punctul meu de vedere în fața lipsei forței de muncă în statele membre. Din punctul meu de vedere, lucrătorii uh, pe platformă și condițiile de muncă de asemenea sunt importante. Știm că de multe ori uh, munca se face prin intermediari uh, pe platforme și aceasta a crescut cu 25% în ultimii 2 ani. Acum sunt practic în această situație peste 5 milioane de europeni. Statele membre au început să implementeze măsuri la nivel național în acest domeniu, însă ar fi momentul ca Uniunea să intervină. Avem nevoie de o acțiune coordonată adecvată pentru a asigura protecția socială a acestor lucrători și a garanta drepturile lor sociale și de muncă. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Brune. Continuăm cu dezbaterea noastră. Numele versilor are cuvântul doamna Peter Hansen. Aveți cuvântul un minut și jumătate. Mulțumesc. Aș dori în primul rând să mulțumesc raportoarei pentru treaba bună și pentru cooperarea excelentă pe care am avut-o pe marginea acestui dosar. Noi, Verzi, ne declarăm mulțumiți pentru acest raport, mai ales pentru că acoperă chestiuni sociale care trebuie să fie abordate în următorul mandat la nivel european. Ne bucurăm Uh, de faptul că raportul uh, susține uh, prioritățile sociale, atât în ceea ce privește cadrul legislativ viitor pentru Comisie, dar și în ceea ce privește resursele financiare prevăzute în următorul buget. Un alt aspect important din perspectiva verzilor îl reprezintă faptul că trebuie să combatem inegalitatea între bărbați și femei pe piața muncii. Cu satisfacție uh, constatăm că prin acest raport uh, spunei Comisiei că dorim o propunere de directivă cu privire la uh, transparența salariilor pentru a uh, umple această lacună sau această discrepanță la nivel de salarii la nivelul Uniunii Europene, la fel și în ce privește pensiile. Ne bucurăm de asemenea că raportul propune soluții pentru a corecta problema șomajului pe termen lung. De asemenea, se referă la situația uh, persoanelor cu dizabilități, includerea lor pe piața muncii și apoi uh, condițiile de lucru pentru uh, lucrătorii platformelor, indiferent de statutul lor de angajat. E domenii pe care le vom monitoriza Așteptăm uh, propunerile legislative din partea Comisiei pe următoarele săptămâni și luni. Mulțumim! Continuăm acum în numele grupului ID. Are cuvântul uh, domnul, doamna Jame. Coleg. Dragi colegi, doamnă raportoare, nu. Uniunea Europeană nu se află într-o situație mai bună și nu aveți dreptate atunci când faceți comparațiile. Economiile noastre sunt foarte diferite și situațiile sociale și uh, cele ale reglementărilor sunt foarte diferite. Raportul e plin de ideologie și de parțialitate. Uh, includeți Turcia în date și Dore, doriți neapărat să integrați migranții pe piața muncii în detrimentul compatrioților noștri cei mai modeți, modești. Bineînțeles, vom vota împotriva acestui raport și vom sprijini rezoluția alternativă a colegului Guido Rail pentru că e trebuie să acordăm suveranitatea sau să redăm suveranitatea statelor membre când vine vorba de politica economică și socială și este la fel de important să le permitem să dea prioritate cetățenilor Uniunii Europene când vine vorba de locurile de muncă. Mulțumesc! Mulțumim, continuăm. În numele grupului ECR are cuvântul doamna Zalewska. Un minut și jumătate, vă rog. Dziękuję bardzo. Na początku oczywiście dziękuję za twór. Mulțumesc în primul rând pentru această muncă intensă care a fost realizată de toți colegii care au participat. Aș reaminti că e vorba în primul rând aici de zona euro iar diagnosticul este unul corect, un diagnostic făcut uh, pe marginea economiei uh, sociale și așa mai departe. Se vorbește despre șomaj, dificultățile tinerilor, uh, dificultăți pentru cei care nu se adaptează unei societăți care este în proces de îmbătrânire și uh, se vede de asemenea că societatea nu este pregătită pentru Revoluția 4.0. Cred că uh, vom putea discuta pe toate aceste teme și pe viitor și v-aș atrage atenția asupra faptului că multe din uh, prevederile acestui raport uh, vorbesc și de alte țări, nu doar de cele din zona euro și cred că aceasta este practic o ingerență în legislațiile naționale. Sper să putem vorbi serios nu doar despre diagnostic, și, și despre soluții posibile. Mulțumesc! Mulțumim. Urmează în numele grupului GUE, NGL, urmează doamna Pereira. Un minut și jumătate. Bun dia. As políticas sociais e de emprego. Bună ziua. Politicile economice și sociale care sunt impuse în Uniunea Europeană se bazează pe un uh, tratat uh, care nu face decât uh, să penalizeze orice politică de stânga. De când uh, am intrat în Europeană, uh, salariile la noi au bătut pasul pe loc, uh, au regresat condițiile de muncă pentru uh, uh, pătura mijlocie. Ni se cere să facem tot mai mult pentru a integra uh, uh, migranții. De aceea noi nu putem uh, accepta uh, recomandările semestrului european. Țara mea a acceptat această situație în trecut dar nu putem să combatem sărăcia și excluziunea socială, pe de o parte, și pe de altă parte să creștem uh, salariile doar în uh, serviciile publice. nu putem să asigurăm un viitor persoanelor în vârstă, nu putem să combatem uh, șomajul pe termen lung, șomajul cronic, respectând în același timp regulile europene. Dacă vom continua pe acest uh, făgaș, cei cu venituri modeste, persoanele cele mai vulnerabile vor fi cele mai lovite. Asta înseamnă pactul de creștere și de stabilitate și zonele, uh, regulile zonei euro. Aveți o întrebare de la domnul Cercovski cu cartonaș albastru. Uh, sunteți dispusă să preluați această întrebare? Partea domnului Cercovski de la PPE. Nu? Bun. Atunci continuăm. în numele neafiliaților are cuvântul doamna Chiara Gema. Aveți cuvântul un minut. Grație, președinte. Mulțumesc, doamnă președintă adoptarea de politici de sprijin la drept pentru venituri din partea multor țări, cum este Italia, deja Um, permit să se acționeze concret pentru a sprijini cetățenii cei mai săraci. Dar sărăcia și inegalitățile rămân încă la niveluri inacceptabile. Politicile de austeritate au afectat mai ales pe cei care deja se confruntau cu dificultăți și dintre aceștia aș dori să atrag atenția asupra persoanelor cu dizabilități. Comitetul ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități a luat act cu multă preocupare de uh, consecințele negative ale, ale austerității uh, asupra condițiilor de viață și a subliniat că este urgent să se întrerupă aceste măsuri pentru a le garanta o calitate mai bună a vieții mă voi angaja constant pentru un plan de protecție socială care să garanteze un nivel uh, decent de viață uh, și să, ca să se, se respecte dreptul la diferență și nu la egalitate. Mulțumesc! Mulțumim! Continuăm dezbaterea noastră. Are cuvântul colegul Radke numele grupului PP. Un minut, vă rog. Doamnă președinte, stimate colegi, stimați colegi, mulțumesc în primul rând raportoarei pentru raportul respectiv, care, iată, uh, arată la începutul mandatului că trebuie să dăm dovadă de curaj pe următorii cinci ani și să continuăm uh, cu planul Juncker. Uh, aș trebui să spun că în grupul meu Uh, în ceea ce privește acest sistem de uh, reasigurare a șomajului, pozițiile diferă. Delegația germană uh, are rezerve, are o poziție foarte critică. Nu o să vă fac niciun secret din faptul că în grupul meu continuăm Uh, să avem o poziție unii foarte critică față de acest uh, instrument, uh, pentru că noi trebuie, credem, să combatem în primul rând șomajul în rândul tinerilor, trebuie să combatem sărăcia în europeană, să luptăm pentru condiții echitabile de muncă și bineînțeles că acesta este ADN-ul grupului PP. În următorii 5 ani vor, vom continua să ne certăm pe detalii, dar pentru noi direcția pe care Parlamentul trebuie să urmeze este este foarte clară. Mulțumim, domnule Radke. Urmează acum uh, doamna Gualmini din partea socialiștilor. Președinte. Mulțumesc, doamnă președintă. Raportul uh, este unul pozitiv, eficient uh, și subliniază încă caracteristicile preocupante ale pieței muncii, dar confirmă în același timp obiectivul de ocupare 75% în medie. Nu putem înțelege cum se pot pune sus în întrebări măsuri inovante, fundamentale, cum ar fi programul de integrare pentru a lupta împotriva șomajului, uh, pe care de altfel Ursula von der Leyen l-a uh, înscris deja între prioritățile sale pentru primele 100 de zile. De asemenea, se solicită un instrument financiar care să ne permită să facem uh, față șocurilor externe și crizelor din întreprinderi. Avem nevoie de mai multă Europa socială, trebuie să să revină la acea strategie de la Amsterdam, strategia europeană pentru ocupare din 97, pentru că Europa nu poate fi doar o uniune economică, ci și una socială. Mulțumesc! Mulțumim! Continuăm cu uh, doamna Langenzipen din partea versilor. Doamnă președinte, uh, stimați uh, colegi, stimate colege, bună dimineața! Există rapoarte care sosesc la momentul potrivit, care pun degetul pe rană și necesită măsuri măsuri foarte importante. Raportul doamnei Tom este un astfel de raport și aș dori să-i mulțumesc pe această cale. Aș dori să mă refer la uh, uh, situația persoanelor cu uh, dizabilități. Uh, nu e, e vorba de o problemă structurală în domeniul uh, ocupării. Uh, raportul uh, constată și spune că persoanele cu dizabilități uh, sunt uh, um, dezavantajate. Uh, se vorbește foarte clar despre șomajul ridicat în rândul lor. Incluziunea și participarea la piața muncii reprezintă drepturi ale muncii. Uniunea Europeană a ratificat Convenția ONU din 2010. Egalitatea trebuie să reprezinte o prioritate și asta sublinează și raportul. Politicile sociale și politicile de ocupare din Uniunea Europeană trebuie să meargă mână în mână cu bugetul pentru alocațiile sociale. Vă mulțumesc! Are acum cuvântul uh, colegul Rail de la ID. Doamnă președintă, dragi colegi, dragi colegi, Europa este uh, diversă și este foarte uh, diferită la nivel regional și național și așa trebuie să rămână. Este puterea noastră. Centralismul uh, nu au dus niciodată la bunăstare și de aceea uh, noi respingem acest sistem de reasigurare pentru șomaș, pentru că situația muncii este foarte diferită în statele membre și avem nevoie de soluții regionale. Respingem și uh, salariul minim european. Noi suntem pentru salariul minim german, dar suntem împotriva unui salariu minim european. De asemenea, uh, noi respingem garanția pentru copii. Bineînțeles că trebuie să combatem sărăcia în rândul copiilor, dar avem uh, uh, suficiente fonduri. Ele nu au fost, nu am fost, nu au fost folosite. Chiar eu am fost afectat de sărăcia în rândul copiilor, în copilărie și trebuie să luptă, să luptăm în acest sens. Dar nu putem rezolva aceste probleme doar cu bani, pentru că acordăm stimulente ele greșite. Trebuie să creăm locuri de muncă, trebuie ca părinții să lucreze lucreze. Doar astfel putem combate sărăcia în rândul copiilor. Uh, nu putem să acordăm uh, doar bani. Social este nu cel care primește bani, ci cel care lucrează. Mulțumesc. Urmează colega Rafalska în numele grupului ECR. Pani przewodnicząca, pani comisar. Mulțumesc, doamnă președintă, doamnă comisar. Strategiile politice în domeniul uh, social ne cer să facem față multor provocări, îmbătrânirea populației, digitalizarea și schimbările de pe piața muncii. Europa îmbătrânește de zeci de ani, iar participarea persoanelor uh, sub peste 75 de ani, uh, practic numărul acestor persoane este în creștere peste tot în Europa. Acesta este rezultatul unor îngrijiri medicale mai bune și, de asemenea, rezultatul unei rate a natalității scăzute. Europa va trebui să facă față acestui proces de îmbătrânire și de marginalizare a bătrâneții. De aceea va trebui să ne centrăm pe accesibilitatea și calitatea sistemului de îngrijiri la nivel național. Avem nevoie de mai multe investiții în acest domeniu, însă, pe de altă parte, și piața muncii este în pericol. Avem nevoie de standarde bune și condiții de muncă pe măsură. Vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru o bună cooperare. Vă mulțumesc și acum... Oh, nein, Entschuldigung, ich habe Frau Kollegin... Nu, mă scuzați, colega Rondinelli din partea neafiliaților pentru un minut. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Consider că nu putem sprijini acest raport care spune de toate pentru toți se solicită investiții pentru politica socială, ocupare și formare, dar în același timp, și citesc din aliniatul 2, se cere Comisiei să facă presiune asupra statelor membre pentru a pune în aplicare recomandările specifice pe țări, care nu sunt altceva decât politicile de austeritate care duc la reducerea bugetelor pentru statul social, pentru servicii sociale și pentru incluziunea celor mai dezavantajați. Este o contradicție politică majoră care nu mai este acceptabilă în cadrul politicilor europene. Nu e suficient moment să vorbim despre salariul minim, despre șomajul tinerilor, dacă nu se investește în creștere, în bunăstare și în calitatea vieții oamenilor. Am depus în comisie amendamente, dintre care multe au fost acceptate, dar nu au fost suficiente pentru a schimba amprenta rigoristă pe care cetățenii prin votul lor ne-au cerut să o ștergem în favoarea dezvoltării, a solidarității și oportunității pentru toți. De aceea, mișcarea 5 stele se va abține la votul acestei rapor, acestui raport care continuă să ignore nevoile și așteptărilor cetățenilor europeni. Mulțumesc! Herzlichen Dank, Frau Kollegin Rondinelli. Mulțumim, Rondinelli. Urmează acum doamna de la PP. Tak, fru talman. Eh, Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Pilonul social a fost adoptat și foarte mulți dintre noi eram îngrijorați de propunerile legislative care urmau după aceea. În Suedia, socialdemocrații erau foarte clari. Noi doream ca contribuabilii să nu plătească pentru șomerii din altă parte. Eu pot să spun că toate aceste așteptări uh, nu erau potrivite. Vorbim despre un sistem de ajutor de șomaj european. Și iată, acum vedem negru pe alb că există această ambiție din partea social-democraților și că contribuabilii noștri ar trebui să-și aducă contribuția pentru a acoperi lacunele din alte state membre. Statele ar trebui să-și financeze singure sistemul de asigurări sociale și UE n-ar trebui să plătească această factură. Mulțumesc foarte mult. Continuăm dezbaterea cu domnul Angius Saliva din partea SID. Raport, itkellem doar... Mulțumesc, domnule președinte. Acest raport sublinează faptul că condițiile economice din Europeană sunt uh, favorabile și că rata de ocupare e constantă. Însă, inegalitățile de venit uh, și de bogăție încă uh, facă ca această falie între săraci și bogați uh, să crească. Sărăcia la locul de muncă, condițiile uh, de trai uh, decente, calitatea muncii și salariile bune sunt provocările zilei de astăzi. Nu mai e suficient uh, să aibă doar un loc de muncă. E foarte important să ne asigurăm că cei care lucrează au o viață decentă pentru ei și pentru uh, familiile lor. Avem nevoie de politici de ocupare care să îmbunătățească uh, condițiile de lucru și să asigure calități de locuri de muncă de calitate pentru toți europenii. Pentru prima dată cu acest raport, Parlamentul European va adopta principiul uh, de a te deconecta în mod uh, digital. Este foarte important să avem acest principiu. Trebuie să avem un echilibru între viața privată și uh, uh, muncă. Când am uh, început uh, să vorbesc despre acest drept, era considerat un tabu, dar astăzi vedem că el devine o recomandare oficială a Parlamentului European. Aș dori să vă sprijin, să solicit uh, sprijinul pentru sistemul european de reasigurare a șomajului pentru a combate uh, șomajul în Europa pe termen lung. Mulțumim! Continuăm acum în numele grupului ECR, uh, doamna Duris Nicolsonova. Vă rog, un minut. Mulțumesc! Dragi colegi, cred că n-ar trebui să mai vorbim despre rata de ocupare uh, bună și să ne uităm mai degrabă la analizele îngrijorătoare și anume că nu suntem pregătiți pentru îmbătrânirea populației, pentru digitalizare și transformarea societății. Costurile vor veni în curând și nu putem rezolva problemele doar prin creșterea fondurilor. OCDE-ul arată că doar 17% uh, din uh, joburile din UE sunt uh, potrivite cu noua societate. În uh, Slovacia, în țara mea, acest nivel este de 73%, în Finlanda doar 17%. Aproape o treime din cetățeni nu au capacități digitale și tranziția e clar că îi va afecta pe cei mai vulnerabili. Ce putem face însă? Inovarea, creșterea productivității și drepturile sociale sunt toate interconectate. O Europa socială va putea promova doar dacă politicile economice creează contextul necesar pentru aceasta. Obiectivul nostru nostru este același, de aceea cred că n-ar mai trebui să luăm decizii în funcție de ideologie sau apartenență politică și ar trebui să începem cu politici referitoare la uh, bazate pe date. Mulțumesc. Mulțumesc și acum domnul Zdehovski. Mulțumesc. Doamnă președinte, doamnă comisar, mai întâi doresc să-i mulțumesc Ianei Tom pentru acest raport în general, cel puțin din punctul meu de vedere, putem spune că este un raport de calitate. Însă aș dori să menționez un lucru, și anume punctul 1. Iana Tom spune că dorește să se introducă un nou instrument financiar pentru a lupta împotriva șomajului de lungă durată. Dar avem Fondul Social European, avem și Fondul European de adaptare la globalizare. De unde bani pentru un nou instrument? Avem deja două instrumente la dispoziție care funcționează bine. Mă tem că dacă investim un instrument nou în plus, am, uh, fac, am face acest lucru în detrimentul celor două instrumente pe care le avem deja. Europa ar deveni mai complicată și, practic, noul instrument ar intra în concurență cu cele vechi care sunt soluția această problemă. De aceea nu sprijin acest punct, dar voi sprijini raportul în general. Mulțumim, mulțumim. Acum trecem la intervențiile spontane. Începem cu domnul Canef de la PPE. Госпожо председател, искам да кажа пред колегите, че аз... Mulțumesc, doamna președintă. Și eu susțin acest raport, deși anumite elemente sunt contradictorii între ele. Cred că toate aceste propuneri contradictorii ar trebui să fie discutate aici, și e clar că vor apărea divergențe între statele membre, între diversele grupuri de interese. Raportul însă subliniază importanța persoanelor cele mai vulnerabile, atrage atenția asupra țărilor care au cele mai mari probleme și pune accentul pe riscurile cu care ne confruntăm pe piața muncii. Eu unul reprezint Bulgaria, țara cu veniturile cele mai scăzute din UE, țara unde toate aceste grupuri vulnerabile sunt uh, foarte mari. Susțin raportul și sper că aceste propuneri să intre în vigoare rapid. Mulțumesc! Are acum cuvântul Palescu. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. Comisia spune că politicile sociale sunt pe picior de egalitate cu alte priorități ale UE, dar mi-e greu să cred asta. În bugetul dumneavoastră, ă, cheltuielile pentru apărare cresc ă, de 22 de ori. De ce nu folosiți acest bani pentru a lupta împotriva sărăciei și inegalităților în Europa? pur și simplu subvenționați industria de armament. Oamenii spuneți că Europa are nevoie de mai multă securitate, dar nu securitate prin arme, ci securitate ca o casă, un salariu care să le permită o viață decentă. Au nevoie de securitatea unei, unor îngrijiri de sănătate de calitate și la prețuri avantajoase. Poate ar trebui să controlați exporturile de arme, poate statele europene n-ar mai trebui să bombardeze alte țări, ci să participe la stabilizarea altor regiuni. Aceasta este calea de urmat, nu să umpleți buzunarele industriei de armament. Mulțumesc! Mulțumesc! domnul Ștehovski, încercăm să luăm cât mai mulți colegi să primească cuvântul. Nu e momentul să puneți întrebări. Cu mare plăcere vă dăm cuvântul data viitoare. Continuăm cu doamna Vort. Un minut. Din partea socialiștilor. Mulțumesc, doamnă președinte. În următorii cinci ani, proiectul european trebuie să se clădească pe o platformă progresistă care să uh, reunească chestiunile economice și sociale. Fără o astfel de platformă, va continua să existe discriminare și vor exista diferențe uh, pe piața muncii și diferențe de salarizare. Trebuie să scădem inegalitățile, trebuie să ne asigurăm că avem uh, Uh, programe de educație și de formare pentru a patra revoluție industrială. Și trebuie de asemenea și să luptăm împotriva diferențelor de salarii și de uh, pensii între femei și bărbați. Pilonul social al drepturilor europene este proiectul nostru al socialiștilor. Acest mandat are această oportunitate unică de a stabili pentru prima dată un uh, salariu minim european. Este un drept uh, uman de bază, să poți să fii plătit ca să trăiești. Trebuie să investim în oameni, eh, nu doar în economie. Ambele sunt legate și dacă nu recunoaștem acest lucru, nu vom putea să eh, combatem eh, inegalitățile cu care ne confruntăm în prezent. Mulțumesc! Are cuvântul doamna Tomasic acum un minut, de la ECR. Mulțumesc, doamna președintă. Guvernul croat are planuri foarte ambițioase de a se lătura zonei euro. Eu nu sunt de acord cu aceste ambiții și nu cred că a sosit momentul. Croația este departe de a ajunge la standardele europene și ne confruntăm uh, și cu o nouă recesiune care se apropie cu pași repezi. Mai avem în continuare în multe state probleme cu migrația și cu Uh, șomajul pe termen lung. Cred că ar trebui să vedem ce facem cu interesele noastre, care acum se îndreaptă spre fiscalitate și ar trebui să se îndrepte către stimularea politicilor de fiscalitate. Cheltuirea banilor pe măsuri sociale nu vor aduce rezultate pentru că oamenii au nevoie de condiții de viață demne în urma muncilor. Mulțumesc. Doamna Dali. Mulțumesc, doamnă președinte. Vorbim despre politicile de ocupare și sociale în zona euro și aș dori să menționez ultimul raport din semestrul european al Comisiei în legătură cu Irlanda, unde, chiar dacă Ocuparea poate fi văzută în lumină optimistă, dar realitatea, conform raportului, înseamnă Uh, mulți, uh, multe persoane detajate, contracte zero oră, a crescut ocuparea precară și acești oameni nu au securitate socială cu un impact enorm asupra calității vieții cetățenilor. Deci, raportul recunoaște uh, probleme sociale grave, dar este subminat de lipsa de imaginație politică. Pentru că lumea s-a schimbat și piața muncii s-a schimbat și există o diferență între aceste noi realități și structurile și instituțiile europene și modul în care gestionează situația. Și chiar dacă un stat membru încearcă să rezolve problema, uh, este limitat uh, de constrângerile fiscale din tratate. Deci se propun uh, schimbări uh, tehnice, dar nu o transformare uh, radicală care ar fi necesară. Nicolau Alvanas, Domnul Nicolae Albanos, un minut. Ipanachia cu που προτείνεται σήμερα είναι Mulțumesc, doamnă președintă. Ce facem noi de fapt astăzi aici? Cerem statelor membre să implementeze recomandările pe țară din partea Comisiei. E vorba de recomandările specifice pe țară. Aceasta va face mai ușor, mai ușoare angajările și concedierile. Însă ce înseamnă asta pe de altă parte? Înseamnă o presiune înspre în jos pentru salariile tuturor, ceea ce va afecta în primul rând tinerii. Am ajuns la niveluri inacceptabile de sărăcie și șomaj în UE și din noile locuri de muncă, o treime din ele sunt flexibile Practic am injectat uh, flexibilitatea peste tot uh, în toate locurile de muncă. Cred că tocmai am ieșit dintr-o perioadă lungă de austeritate și acum ne îndreptăm uh, rapid spre o nouă serie de probleme de tip capitalist ale sistemului și dreci spre o nouă perioadă de recesie economică, ceea ce va reduce posibilitatea noastră de a plăti diverse îngrijiri, de exemplu cele medicale. În încheierea dezbaterii are cuvântul doamna comisar Tyson. Mulțumesc, doamnă președinte. Members of Parliament, uh, colleagues, and Doamnelor și domnilor deputați, dragi colegi, aș vrea în primul rând să vă mulțumesc pentru această dezbatere constructivă și plină de idei. Am luat notă de poziția dumneavoastră, comentariile, îngrijorările pe care le-ați exprimat și am să le transmit uh, celor care mă vor urma. Această dezbatere confirmă angajamentul nostru clar față de o Europa socială și principiile de bază ale economiei de piață. Progresul economic și social sunt practic două fațete ale aceleiași monezi și se întăresc reciproc. Este un principiu care ar trebui să ghideze toate eforturile noastre pe viitor. Doamnelor și domnilor parlamentari, dezbaterea de astăzi este specială pentru mine, dintr-un motiv uh, în plus, după cum știți, pentru că este ultima dezbatere la care particip în calitate de comisar și asta mi oferă posibilitatea să vă mulțumesc. Să vă mulțumesc pentru o cooperare excelentă. Bineînțeles, nici nu mă așteptam la mai puțin, pentru că eu însă mi-am fost membru al Parlamentului European peste 20 de ani. În ultimii 5 ani am lucrat împreună în mod constructiv și am reușit să punem în înainte întotdeauna interesul cetățenilor. În ultimele luni și săptămâni am primit complimente, numeroase complimente, față de faptul că Europa a devenit mai socială și centrată pe cetățeni. De fiecare dată răspundeam că aceste complimente ar trebui să meargă dincolo de mine, mai departe. Și iată, vi le împărtășesc și dumneavoastră, pentru că rezultatele bune sunt cele ale unor eforturi uh, în comun și a eforturilor partajate între instituții. Rezultatele sunt până la urmă de ce ne-am implicat noi în uh, viața publică, pentru a face ceva pentru oameni și pentru a ne aduce contribuția pentru a atinge o economie inclusivă și dinamică. Și după aproape 30 de ani de muncă pot să spun că sunt mândră de ceea ce am reușit și aștept cu nerăbdare să vedem ce vom face pe viitor. Însă să nu mă înțelegeți greșit. Mai avem multe provocări majore care ne așteaptă, despre care tocmai am vorbit. Tranziția nu este asigurată în mod automat. Orientările politice ale noii președinte alese a Comisiei, doamna von der Leyen, ne arată că și cei ce vin după noi vor pleca de la ceea ce s-a reușit până acum pe baza valorilor comune. De aceea vă urez un mandat bun, constructiv și puteți fi convinși că puteți conta întotdeauna pe mine ca un aliat și un susținător al politicilor dumneavoastră sociale. Vă mulțumesc! Ganz herzlichen Dank, Frau Kommissarin. Und Sie Mulțumim, doamnă comisar. Ați auzit ce cuvinte de mulțumire v-au adresat uh, eurodeputații pentru munca dumneavoastră din ultimul mandat. Trecem acum la următorul punct. Doamna Tom este din nou raportare. Aveți cuvântul, doamna Tom. Mulțumesc. Cred că suntem pe cer lungime de undă. Vă mulțumesc tuturor pentru această dezbatere foarte fructoasă. A fost plăcut să văd cum îi mulțumesc raportorii din umbră. La rândul meu fac același lucru și le mulțumesc pentru cooperarea excelentă. Și îi dau dreptate doamnei Tyson. E remarcabilă schimbarea uh, care a avut loc în acest Parlament în ceea ce privește afacerile sociale. Celor care nu vor sprijini raportul, susținând că e prea ambițios sau că nu e suficient de ambițios, deci aș vrea să le reamintesc că ar face bine să-și uh, reconsidere decizia, deoarece tot ce facem aici în Parlament e un compromis și niciodată nu ai cum să ai un compromis uh, care să mulțumească pe toată lumea în întregime. Când m-am ocupat de acest raport, ca orice deputat, am avut niște cuvinte cheie. Piața muncii, ocupare, femeile pe piața muncii, copii, uh, combaterea discriminării persoanelor în vârstă, digitalizare, automatizare, platforme online, drepturile lucrătorilor, schimbare climatică, economia verde, eradicarea sărăciei, sisteme de îngrijiri de sănătate, sănătate mentală. Cineva îmi spunea că e ca un pom de Crăciun raportul meu. Da, pentru tot ce e buș, pentru tot ce rău. Da, e drept, e un pom de Crăciun. Însă e un <laughs> pom de Crăciun al problemelor cu care ne confruntăm. Deci de aceea v-aș ruga să faceți un efort să le soluționați. Vă mulțumim, stimată colegă. Da, observațiile dumneavoastră înseamnă că am ajuns la sfârșitul acestei dezbateri. Acum vom vota peste vreo 10 minute, deci să nu uitați cartele de vot. vorba. Da, da, da, da. În primul rând, am trecut la stereozații și am mulțumesc. Apoi, când m-am adresat dumneavoastră, am Da, doamnă, vedeți, vedeți, vedeți. Dar nu trebuie să faci. Dar să dăm persoanelor. Bine, zi bună. Vasile, am aflat că 5 de la UDMR uh, uh, au vândut meciul. Deci 5. Ei știu exact cât e peste număr. Deci 5 de la UDMR încetul meciul. Nu, ei, asta arată publicitarismul lor. 5 unii, restul cu alții și știu că 5 e cifră foarte sensibilă la numărul de eu, știu, dacă, dacă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 Colleghe e colleghi. Dragi colegi. Colleghe e colleghi, vi invito a prendere Stimate doamne, stimați domni, vă rog să luați loc. Buongiorno a tutti. Bună dimineața tuturor. Aș vrea Deci, după cum spuneam, aș vrea să vă amintesc că astăzi uh, este ziua internațională împotriva pedepsei capitale. Într-o lume în care valorile și drepturile umane tind să fie din ce în ce mai relativizate, pedepsa cu moartea este o jignire la adresa demnității umane și nu putem tolera în nicio situație pedepsa capitală. Anul acesta ne gândim în mod deosebit la cei copii ai căror părinți au fost condamnați la moarte. Eu sunt convins în continuare că moartea la care te condamnă statul nu are cum să fie justiție, dreptate. Să ne gândim de altfel și la traumele prin care trec acești copii. De aceea, acum, mai mult ca niciodată, Parlamentul nostru și-a luat un angajament clar să apere demnitatea oamenilor, așa cum este ea consfințită în tratatele noastre. Vom face tot posibilul pentru a ajunge la momentul în care toate statele vor aboli pedapsa cu moartea. Le datorăm acest lucru generațiilor viitoare, ne datorăm nou înșine acest lucru și sunt sigur că vorbesc în asentimentul dumneavoastră tuturor. Vă mulțumesc! Dear colleagues, we now... Dragi colegi, acum ajungem la voturile din această dimineață. Începem cu o solicitare de procedură urgentă din partea Comisiei de Transporturi și Turism. Dorește cineva să se exprime pentru această solicitare? Nu. Dorește cineva să se exprime împotriva solicitării? Nu. Cine este pentru această solicitare? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. We move on to the reports by... Trecem acum la raportul domnului uh, López Aguilar. Acordul de cooperare dintre Eurojust și Serbia. Este un vot cu apel nominal. S-a deschis votul. vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Vă mulțumesc. Next, the report by Mr. Urmează raportul domnului Howard, proiectul de buget rectificativ cu numărul 4 pe 2019. Începem cu amendamentele de la 1 la 11 și de la 13 la 16. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? se adoptă. Vă mulțumesc. Acum, amendamentul 12, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul și se adoptă. Vă mulțumesc. Trecem acum la propunerile de rezoluție. Tot vot cu apel nominal. S-a deschis votul de la rezoluții. S-a închis votul. Se adoptă. Acum îi dau cuvântul doamnei Tupurainen, care ne va vorbi în numele președinției Consiliului. Aveți cuvântul. Madam President, Stimată doamnă președinte, stimați deputați, doamnelor și domnilor, Parlamentul European tocmai a adoptat amendamente la propunerea de buget rectificativ numărul 4 pe 2019 a, um, din partea Consiliului. Iau notă de diferența noastră de poziție în ceea ce privește acest proiect de um, buget rectificativ 4-2009 prezentat de Comisie. În calitate de președ... reprezentant a președinției Consiliului, um, se vor lansa uh, concilierile conform uh, prevederilor aferente uh, din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Mulțumesc, doamnă ministru. Parlamentul va reuni o comisie de conciliere. Trecem acum la cel de-al doilea raport al domnului Howard. Vot cu apel nominat. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Raportul este respins. Următorul vot. Obiecții în temeiul articolului 112 cu privire la substanțe active. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Al doilea vot, obiecție, în temeiul articolului 112, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă, de asemenea. Următoarea obiecție privitoare la porumbul modificat genetic. S-a deschis votul, tot apel nominal. Vote is closed. închis votul. Se adoptă. The next objection concerning... Următoarea obiecție cu privire la soia modificată genetic. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul, se adoptă. Următoarea obiecție referitoare la porumb modificat genetic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Adopted. Se adoptă. Trecem acum la interferența străină în alegeri. Propuneri de rezoluție din partea 5 grupuri politice. Începem cu amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Check, no problem. Vom verifica prin vot electronic, nicio problemă. S-a deschis votul. Vote is closed. Adopted. Votul se adoptă. Amendamentul 2. Vot cu apel nominal. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 13. Cine este pentru? Who's against? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendment 14. It's... Amendam... E aceeași situație ca la primul, dar putem verifica. Haideți să votăm prin vot electronic. S-a deschis votul la amendamentul 13. Vote is closed. Adopted. Se adoptă. Amendamentul 3, vot cu apel nominal. Mă scuzați, am sărit peste 14. <clears throat> Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 3. Nu vom verifica de fiecare dată, e aceeași situație. Se confirmă de fiecare dată când verificăm. Bine, verificăm a treia oară. Haideți. S-a deschis votul. This is on 14, please. Deci la amendamentul 14 s-a închis votul. Adopted. Se adoptă. You can see quite well from here. Amendment 3 by roll call. Amendamentul 3 vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Trecem acum la amendamentele 1 și 8. Pentru? Împotrivă? Abstentions? Abțineri? There I would like an electronic vote. Deci eu cred că ar trebui să votăm electronic. Closed? S-a închis? Respins. Un vot destul de strâns, dar a fost respins amendamentul. Votăm la liniatul 10, textul original. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri. Eu am impresia că a fost adoptat, însă prefer să verificăm, să deschid votul. Closed? Yes. S-a închis votul. On paragraph 21 by roll call. 21. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 9. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 10. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis. Se adoptă. Now, paragraph 35 of the original. Alineatul 35, vot cu apel nominal la textul original. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Adoptă. Amendamentul 11 de vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis? Se adoptă. Amendamentul 4. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Hmm, prea clar. Nu au prea votat mulți uh, deputați. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Acum votăm rezoluția, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Vă mulțumesc foarte mult. Trecem la cadrul financiar multianual. Rezoluție din partea patru grupuri politice. Începem cu amendamentul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 13. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Votăm acum aliniatul 4, textul original, două părți. Prima parte, cu apel nominal, s-a deschis votul. Vote closed. It's adopt. Se adoptă. Cea de-a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 5, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis. Respins. Alineatul 5 din textul original cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 14. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Amendamentul 6. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Amendamentul 17, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis. A respins. Amendamentul 7, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Închis. Respins. Amendamentul 8, tot cu apel nominal, s-a deschis votul. Încheiat? Respins. Votăm acum amendamentul 19, cere pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 9 cu apel nominal. Începe votul. S-a încheiat. Respins. Amendamentul 10. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Amendamentul 15 cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Amendamentul 11 cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Amendamentul 18 cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Amendamentul 12. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Amendamentul 16. Vot cu apel nominal. S-a închis. Respins. Votăm acum întreaga rezoluție. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Vă mulțumesc. Trecem acum la raportul doamnei Tom. Votăm amendamentul 1. Vot cu apel nominal. Să deschis votul. S-a închis votul. Respins. Votăm alineatul 1, 3 părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cea a doua parte cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Cea de-a treia parte. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. It is rejected. Respins. Respinsă. Acum votăm rezoluția Comisiei M+. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Vă mulțumesc это вот. We will proceed in a minute with the explanations of vote. Please leave the... De câteva clipe vom avea explicațiile de vot. Vă rog între timp să părăsiți sala în liniște. of Aș ruga să părăsiți sala de plen dacă nu doriți să faceți explicații de vot sau să ascultați pe colegii care vor să-și explice votul. Want... V-aș ruga foarte mult să părăsiți sala dacă nu doriți să participați la explicațiile de vot. Okay, so those are still in the room, would you... Cei care însă se află în sală, să rugați măcar să încerce să păstreze liniștea pentru a putea face explicațiile de vot. Domnul Terci este prima persoană care va interveni dacă este în sală. Mm, nu îl vedem nicăieri. Concerning the objection pursuant to rule on... Vorba la obiecția în temeiul articolului 112 cu privire la porumbul modificat genetic. Domnule Herman Terci, nu sunteți în sală. Dar îl vedem pe domnul Polceac, care va lua cuvântul. Un minut. Děkuji, paní předsedkyně, za udělení slova. Já jsem u této námitky... Mulțumesc, um, své hlasování, hlasoval jsem na... Mulțumesc foarte mult că mi a cuvântul. Eu am votat împotriva um, Împotrivă. Eu nu sunt împotriva alimentelor modificate genetic, printre care și uh, porumbul. Dacă se respectă anumite reguli de siguranță alimentară. Aceasta este însă um, condiția necesară respectarea acestor standarde alimentare. Dacă permitem accesul pe piață unor producători din țări terțe, trebuie să ne asigurăm că produsele sunt sigure la standarde europene, fiindcă nu avem standarde ce trebuie aplicate. Nu ni se pare corect ca acest porumb că acest porumb vine din uh, zone îndepărtate din America de Sud, fiindcă uh, cauzează probleme agriculturii locale. Mulțumesc! Trecem acum la obiecția privind uh, soia modificată genetic. Doamna Aguilar are cuvântul. Soi. Muchas gracias, señora presidenta. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu votez împotriva celor trei, am votat împotriva celor trei obiecții de astăzi cu privire la autorizarea de organisme modificate genetic din mai multe motive. Obiectele sistematice prezentate până acum nu se bazează pe date tehnice, ci pe prejudecăți și pe emoții și nu țin cont uh, de regulile de prezentare. Evaluarea de risc făcută de EFSA a tras concluzia că aceste produse sunt la fel de sigure ca și cele convenționale. Există un consens științific în această privință. Comisia are obligația de a pune în practică legislația existentă și Parlamentul nu are cum să sprijine niște obiecții fără să aibă o bază științifică. Vă mulțumesc! Vă mulțumim. Următoarea persoană, tot domnul Polceac. Uh, mulțumesc pentru că mi-ați dat încă o dată cuvântul, doamnă președinte. În intervenția mea precedentă m-am exprimat în ceea ce privește organismele modificate genetic în alimente. Din punctul meu de vedere, regulile pe care le avem în Uniunea Europeană sunt bune, sunt stricte, funcționează bine și sunt bazate pe uh, date științifice. Tocmai de aceea am votat împotrivă. Însă, din punctul meu de vedere, este important modul în care aceste produse sunt cultivate în state terțe, de exemplu, în mod concret, Brazilia sunt uh, cultivate și produse din ce în ce mai multe astfel de produse, ceea ce înseamnă um, că um, agricultorii sunt uh, obligați să uh, și să încurajați să uh, taie pădurea amazoniană, Mi-aș dori ca Uniunea Europeană să aibă reguli sau reglementări care să, stabi, să um,

întreaga Europa, toate statele membre la frontiera externă a Uniunii Europene se confruntă în mod constant cu această dezinformare și cu această interferență străină în um, alegeri. Rusia și politicile uh, sa. Rusia spune că dorește să creeze un uh, spațiu cultural unificat în uh, vecinătatea sa, inclusiv în statele baltice. Din 2016, Rusia implementează uh, Letonia din 2016 are o agendă specifică pentru combaterea acestui tip de dezinformare. Um, trebuie să lucrăm într-un mod uh, com complex, holistic și trebuie să consolidăm elementele importante pentru democrație și asta nu numai în anii electorali. O, o abordare uh, cuprinzătoare ar include mass media puternică la nivel național, uh, Um, rețele sociale um, și sprijin din partea statului pentru um, mass media locală și regională. De asemenea, trebuie să ne gândim și la alte surse demne de încredere pentru uh, informare. Doamna președinte o întrerupe pe uh, vorbitoare, spunând că și-a depășit timpul de intervenție. Astăzi, în paralel cu uh, plenul nostru, uh, în Casa Norvegiei. Doamna președinte, încă o propoziție, vă rog. Și apoi gata. Doamna Melbarde, în paralel cu plenul are loc o conferință în Casa de Istorie Europene cu enciclopedii din întreaga uh, Europa, o conferință dedicată ideii că trebuie să revizuim enciclopediile pentru a menține democrația în Europa. Mulțumesc, urmează domnul Wallace. Mulțumesc. Eu am votat împotriva moțiunii. Mi se pare că e o farsă. Ce se zice sub text? China, Rusia, Iranul, Corea de Nord uh, dezinformează populația din Uniunea Europeană și din Occident. Însă sunt zero dovezi pentru a sprijini aceste acuzații și raportul Comisiei din iunie recunoaște în mod explicit că asta face parte dintr-o campanie de disformare împotriva altor state. De altfel, uh, NATO tot timpul s-a băgat în alegeri. Uitați-vă ce s-a întâmplat și cu SUA. De la sfârșitul celui de-al doilea război mondial au dat jos peste 50 de războaie uh, de guverne străine. S-au implicat direct în alegerile din țările terțe. Au încercat să ucidă peste 50 de lideri, au aruncat bombe, Sancțiunile de asemenea impuse de UE și SUA împotriva Coreei de Nord, a Iranului, a Cubei sunt o formă de terorism. Populațiile au de suferit și foarte adesea oamenii își schimbă poli- poziția politică din cauza presiunii exercitate de sancțiuni. Asta e cea mai rea formă de interferență. Mulțumim, domnul Mariani. Mulțumesc, doamnă președinte. Am votat împotriva acestui text. În realitate, cum a spus-o uh, antevorbitorul meu, nu există dovezi uh, și nu avem niciun argument pentru a continua acest război rece cei care, sunt, uh, care nu sunt de acord cu laudele permanente ale Uniunii Europene se regăsesc marginalizați. Aș dori să vă amintesc că în Franța Uh, Russia Today emite, însă nu, a, nu s-a constatat că ar uh, transmite uh, informații false până acum. Singurele informații false pe care le-am avut în masă în ultimii ani au, au fost în ceea ce privește Siria. Dezinformare vehiculată de stat. Uh, ni s-a prezentat un, un fals primar al orașului Alepo uh, și ne-am dat seama câteva luni mai târziu că totul fusese inventat. În ceea ce privește fake news, cred că nu putem da lecții nimănui. De... Mulțumesc! Următorul vorbitor este domnul Hook. Integritatea alegerilor este crucială pentru succesul și supraviețuirea democrației. Rapoartele guvernului britanic arată că nu putem spune că nu a existat nicio, uh, niciun amestec în referendumul din 2016. Iar um, asta din partea uh, Rusiei care a, care a circulat uh, documente, iar în uh, Marea Britanie legislația privind finanțarea partidelor are mari lacune. Banii pot fi donați de, donați de persoane fizice și de companii și nu Uh, ne putem asigura că banii nu vin dintr-o altă țară sau de la un, chiar de la un guvern străin. Ziarele noastre sunt în mâna câtor, câtorva persoane, care, dintre care majoritatea nici nu locuiesc în Marea Britanie, deci e nevoie să se reformeze sistemul. Acesta este un subiect uh, pe marginea căruia uh, Uniunea Europeană trebuie să se unească. Doamna Rowe are cuvântul. Terrible events this week. Niște evenimente teribile au avut loc săptămâna asta în Europa și dincolo de frontierele noastre și asta ne arată că lucrurile se schimbă în ceea ce privește uh, <laughs> părerile care devin să fie normale. Ceea ce era de negândit e gândit și ceea ce nu se spunea acum se spune. Da, se finanțează ura. Uh, și Elita noastră oligarhică europeană, de asemenea, e în spatele acestor fenomene, dar și, bineînțeles, din surse externe. Trebuie să avem o reglementare internă a finanțării electorale, dar și să combatem cauzele, inegalitățile crescânde și faptul că avem uh, un grup foarte mic de persoane foarte bogate într-o societate din ce în ce mai intolerantă și avem nevoie de instrumente puternice internaționale pentru a combate interferențele străine. Am votat pentru această rezoluție, deoarece Uniunea noastră s-a bazat pe o politică a prieteniei. Trebuie să recâștigăm inimile și mm, uh, acordul cetățenilor noștri pentru ca diversitatea să poată fi auzită. Așa asta E ceea ce se vede în fiecare discuție pe care o avem între frați și surori pe continentul nostru, însă pentru a fi ascultați trebuie să uh, vorbim și noi cu un glas mult mai răspicat. Domnul Moraes are cuvântul acum. Um, uh, Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Aș dori să menționez uh, în mod specific că nu trebuie să ne complacem referitor la interferențele străine și integritatea alegerilor noastre. Am solicitat o comisie de anchetă și a fost uh, respinsă această solicitare la limită și regret acest lucru. Colegii au vorbit despre probe uh, Um, pe acest subiect și tocmai asta încercam să facem, să obținem probe pentru a ne asigura că tot ce facem se bazează pe fapte, că ne pregătim, că ne uh, protejăm alegerile și dorința uh, democratică în statele membre, dar și la nivel transfrontalier. Este un subiect important ținând cont de uh, fenomenele crescânde de dezinformare uh, și interferență străină în procesele democratice și în alegeri. Nu vom avea această comisie, însă sunt convins că Comisia Libe și noua uh, comisie uh, vor continua să lucreze la acest subiect și nu uh, vom încetini eforturile noastre. Mulțumesc, spune doamna președinte. Pe ultimii doi dintre dumneavoastră nu i-am auzit foarte bine. Poate puteți vorbi mai tare sau poate tehnicienii pot da volumul ceva mai puternic. Domnul Alard. I Mulțumesc. Eu am uh, votat pentru, dar uh, aș vrea să um, ridic în discuție un aspect. Când folosim cuvântul străin, uh, trebuie să fim atenți să nu arătăm cu degetul anumiți indivizi. Uh, când noi ar trebui să, să vizăm aici uh, state și uh, anumite structuri din uh, țări terțe, fiindcă uh, acum există o, o atitudine de lipsă de toleranță în Uniunea Europeană și eu sunt străin și noi sunt străini sunt străini unii față de alții și uneori acest termen peiorativ ar trebui evitat. Să vă dau un exemplu. Noi în Parlamentul Scoției dorim să lansăm o, o lege Uh, pentru a um, permite tuturor celor care locuiesc în țară să voteze. Haideți să, um, um, să partajăm valorile noastre democratice și să poată toată lumea să aibă acces la vot, indiferent că sunt străini sau nu. Mulțumesc. Doamna Șoidrova. Děkuji, kolegyně a kolegové. Já považuji tuto diskuzi a toto usnesení o... Mulțumesc. În ce privește rezoluția cu privire la interferența stră, interferențele străine, este foarte important. De aceea eu am votat-o, un sprijin. Cred de asemenea că este esențial acea parte din text în care îi se solicită comisiei un sprijin mai mare financiar sau cu personal pentru Stratcom, un organism care are ca scop combaterea dezinformării și a răspândirii de informații false. Deci mă bucur să văd că Parlamentul a adoptat această rezoluție. Acum are cuvântul uh, doamna Fox. I voted against this motion. Am votat împotriva acestei uh, moțiuni pentru că ce spune alegătorilor? Ați fost fraieți, fraieriți, nu știați ce votați, nu sunteți în stare să decideți. Am avut prea multă dezinformare și știri false în acest parlament, inclusiv uh, acuzații calomnioase. Să vă spun acum, uh, cei care au votat uh, pentru Brexit n-au votat din cauza boților uh, ruși, ci uh, din cauza faptului că cred în suveranitate. Uh, vreau să, să vă spun ceva despre interferența străină în alegeri. Uniunea Europeană influențează alegerile. Irlanda, Franța, Danemarca, Regatul Unit au organizat referendumuri și Uniunea Europeană le-a spus mai votați odată, mai votați odată, până când votați cu cum vrem noi. Asta ă, dă Uniunii Europene puterea de a cenzura ce vedem și ce ă, citim. Am votat ă, împotriva acestei moțiuni. Mulțumesc. Urmează doamna Zdanoca. Yes, thanks, Chair. I voted against this resolution. Mulțumesc, doamnă președinte. Am votat împotriva acestei rezoluții. Trebuie să consolidăm procesele democratice, dar nu prin mijloacele propuse. De exemplu, să uh, consolidăm uh, task force-ul EU Strat cum uh, să devină o, o forță permanentă. Asta ar costa mult. Vedem în moțiune faptul că s-au dublat cazurile de interferență Uh, față de ultimul an, dar motivul este că de fapt s-a dublat bugetul uh, Stratcom. Uh, creșterea cererii crește oferta. Văd sute de cazuri false. De exemplu, o, o, un reportaj la tele, um, televiziunea rusă uh, Uh, în care se spunea că este imoral să pregătești un uh, animal în fața copiilor. Um, dar era un caz uh, fals. În momentul de față cam totul se poate califica drept dezinformare. Pe asta vom cheltui milioane de euro? Thank you. Next to speak is our colleague John Basky. Mulțumesc, urmează domnul Giambatski. Mulțumesc, domnul președinte, domnilor și domnilor. Eu am votat pentru această rezoluție În ultimii ani uh, am uh, asistat uh, la cazuri de astfel de intervenții străine și în Europa și în SUA, însă uneori există și cazuri de finanțare în Europa care au ca scop schimbarea opiniei celor care vor să-și ia soarta în mână. Am văzut asta în Ungaria, Polonia, Bulgaria. Verzi și alții îi apără pe criminali sub apanajul uh, Comisiei de la Helsinki. Asta influențează voința cetățenilor bulgari și eu mă opun acestor fenomene. Mulțumesc, domnul Polce, care cuvântul. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Eu uh, am votat pentru această inițiativă când uh, când vorbim despre această rezoluție um, putem să avem o părere sau alta, dar aici este clar că există țări terțe care încearcă să influențeze state europene. Asta este deja un fapt, nu mai poate fi contestat. Și vreau să menționez activitatea unei ziariste din Finlanda care a dovedit că există o, o fabrică de troli în, în San, Sankt Petersburg. Asta a fost demonstrat. Acum trebuie să ne gândim uh, în ce măsură se anchetează um, această, acest fenomen în SUA și noi, și noi trebuie să facem la fel de multe eforturi, eforturi în Europa. Trebuie să ajutăm uh, mijloacele de mass media publică și pentru a combate acest fenomen. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Austrevicius. Mulțumesc. Am fost șocat să aflu că există un site uh, al Parlamentului European falsificat numit EP Today. Conform uh, task Stratcom, majoritatea conținutului de pe acest site este conținut republicat de pe Russia Today. E o dovadă clară pentru cei care încă nu Uh, cred și nu observă această propagandă. Trebuie să creștem reziliența cetățenilor și capacitatea lor de a face distinția dintre fapte și fake news. Și pentru asta trebuie să sprijinim Stratcom, care combate această dezinformare și interferență străină și o scoate la lumină. Trebuie îmbunătățită uh, educația civică, alfabetizarea, în ceea ce privește presa. Trebuie de asemenea să avem un sprijin financiar adecvat pentru aceste activități. De asemenea, următorul înalt reprezentat va fi însărcinat cu combaterea acestei dezinformări. Deci trebuie să fie un obiectiv de politică, de politică externă. Mulțumesc! Acum ajungem la CFM. Începem cu doamna Strugariu. Am votat pentru această rezoluție, fiindcă trebuie să transmitem un mesaj puternic Consiliului înainte de discuțiile de la Consiliul European de săptămâna viitoare. Și totuși m-a surprins uh, faptul că am constatat că, um, în ciuda faptului că a fost uh, sprijinit de cele patru grupuri politice mari ale Parlamentului European, nu se vorbește deloc despre noul instrument financiar pentru sprijinirea societății civile, și nu se vorbește, de fapt, deloc de societatea civilă. În mod uh, normal, Parlamentul European a sprijinit întotdeauna societatea civilă și acum societatea civilă are nevoie de un instrument uh, pentru un instrument dedicat pentru a-și putea pune în aplicare agenda de priorități și nu se poate să nu cerem noi mai multe acțiuni în acest domeniu acum înainte de discuție despre an viitoare în contextul în care societatea civilă are de suferit în țări cum ar fi Ungaria, Polonia, Bulgaria și chiar și în țara mea, România. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Lenar are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Săptămâna asta avem uh, raportul Curții de Conturi. Avem uh, 3 miliarde de euro care vor rămâne um, pe din afara previziunilor și ne surprinde faptul că aici, în Parlamentul European, se cere o creștere a bugetului. Noi privim cu ochi critic, critici, mă scuzați, um, cheltuirea acestor bani. Există o serie de priorități uh, nouă noi, însă asta nu înseamnă automat că trebuie să aprobăm noi fonduri. Nu suntem aici la pomul de Crăciun să cerem fiecare ce vrem. Trebuie stabilite niște priorități, fiecare euro cheltuit trebuie cheltuit așa cum trebuie. Nu trebuie să facem niște promisiuni de șarte, trebuie să acționăm în mod chipzuit. Însă noi ne temem că nu va fi așa, de aceea partidul meu ți-a votat împotriva acestei rezoluții. Domnul Miller. Mulțumesc, domnul, doamnă președinte. Am sprijinit această rezoluție, însă doresc să mă refer la două puncte. În primul rând, situația Brexitului nu este încă suficient de clară și tocmai de aceea Comisia Europeană trebuie să aibă un plan B în cazul în care nu va exista un acord. Și în ca... iar și pentru cazul în care Regatul Unit anul viitor nu va mai plăti. Avem nevoie de o siguranță a plăților pentru beneficiarii din toate statele membre. Și în regiunea noastră, Elopolska, um, alegătorii mi-au dat, din această regiune mi-au dat un mandat să le apăr interesele. Apoi, resursele proprii ale Uniunii Europene. Sunt convins că nu mai trebuie să avem uh, rabate și uh, corec- corecții. Avem nevoie de noi tipuri de taxe, de exemplu, taxarea marilor companii pe internet, pentru că acestea, în mod clar, nu plătesc suficient. Și asta pentru că sediul lor se află în afara Uniunii Europene. Mulțumesc! Am uitat să mă uit la Um, ceas. Spune doamna președinte, ați avut câteva secunde în plus. Urmează colegul Palmer. Nu, de fapt nu dorește să intervină. Urmează doamna Șoidrova atunci. Mulțumesc, doamna președinte, dragi colegi, dragi colege. Până la urmă, am sprijinit această rezoluție privind cadrul financiar multianual, cu toate că nu eram sigură inițial, din motivele menționate și de colegul Lenners. Până la urmă, am sprijinit uh, această rezoluție pentru că mi se pare că e important uh, timpul. Dorim să uh, încercăm să găsim un consens um, cu, între Consiliu și Parlament, și să adoptăm un uh, buget rezonabil. Vrem să finanțăm programe uh, pozitive, precum uh, Erasmus, politica agricolă comună, politica de coeziune și așa mai departe. Și dacă suspendăm lucrurile, aceste politici sunt afectate. Dar uh, Trebuie și să ne asigurăm că bugetul este unul realist. Comisia a propus 1,11%, noi propunem 1,3% și aici va trebui să ajungem la un compromis rezonabil. Mulțumesc, doamna Vrecionova. Uh, voted... Mulțumesc. Am votat uh, împotriva acestei uh, rezoluții, fiindcă se vorbește despre stabilitate, combaterea schimbărilor climatice și așa mai departe, dar uh, Asta ascunde un plan social clasic. Această rezoluție cere introducerea uh, impozitului pe, uh, pe venitul corporațiilor, uh, impozit și alte impozite, TVA și așa mai departe. Înțeleg eforturile astea din partea socialiștilor, dar mă surprinde atitudinea multor membri care, care se consideră uh, Uh, politicieni de centru-dreapta. Nu, acest document pur și simplu cere o, o majorare a impozitelor și atât. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Aia cuvântul domnul Giambaschi. Mulțumesc, domnul președinte. Eu am votat pentru această rezoluție care face parte din strategia Parlamentului European uh, menită să influențeze negocierile pe marginea următorului cadru financiar multianual. În rezoluție se află o serie întreagă de poziții pe care noi le-am sprijinit de-a lungul timpului și foarte important este planul de acțiune pentru situațiile de urgență. Ar fi o plasă de siguranță pentru a-i uh, apăra pe beneficiarii de uh, proiecte europene și ar permite extinderea actualului cadru dacă nu se ajunge la un acord. Ar fi urmat domnul Wallace, însă nu este în sală, nu-l mai văd în sală. Deci trecem la următorul subiect, angajarea, ocuparea și politicile sociale din zona euro, politicile de ocupare și, de aia și sociale. Domnul Palmer, citez Um, angajații uh, pleacă, uh, sunt dați afară sau forțați să-și dea demisia. Um, e clar, am votat și vom face grevă. Este un lucrător de, al firmei Wilco în circumscripția mea care vor um, face grevă mâine. Wilco a fost o firmă de familie, foarte ancorată în comunitatea locală. Din păcate însă s-a îndepărtat de această abordare. Eu doresc să îi sprijin pe cei de la pe angajații Wilco's care vor um, lupta mâine împotriva noilor condiții de lucru care îi vor forța să petreacă mai puțin timp cu familia, mai multă muncă în, în timpul weekendului. Li s-a impus asta într-un mod nedrept. Iar uh, lucrătorii uh, și sindicatul din care fac parte se bucură de sprijinul meu de plin. Mulțumesc, urmează doamna Șoidrova. Eh, Mulțumesc eh, și eu aș dori să vă explic de ce până la urmă am votat pentru acest eh, raport, chiar dacă conține propuneri care sunt importante pentru ca Uniunea Europeană să poată crea o anumită presiune în anumite state membre pentru pentru a nu exista țări cu două viteze mai ales în ceea ce privește șomajul în rândul tinerilor. Avem instrumente la nivel european care ar putea să ajute mai mult statele membre, cum ar fi Erasmus, Fondul Social European, Fondul de Solidaritate. Este Totuși, statele europene trebuie să fie mai active și la fel de important este subiectul formării și a, și a recunoașterii reciproce a diplomelor. Sistemul uh, european uh, pentru, de sprijin pentru șomaj trebuie să fie mai, mai bine pus la punct. E nevoie de coordonare și de standarde minime în acest sens. Este foarte important. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Fox. I've on this motion. Because... Eu m-am abținut, deoarece în, cruda, în ciuda faptului că, bineînțeles, e logic să combatem șomajul, există un mare însă. Drepturile lucrătorilor nu sunt garantate de UE așa cum se susține. Asta este un fake news Uniunea Europeană nu face decât să ducă la o distrugere paternalistă, paternalistă a drepturilor cu încă un strat de birocrație. De multă retorică despre drepturi, dar uitați acestea ce s-a întâmplat în Grecia și în alte țări eurozo- din zona euro care au fost pedepsite de UE, care a impus austeritatea, sărăcia, șomajul, au fost umilite statele națiuni. Li s-a spus că nu pot să stabilească de unele singuri politica lor economică m-am abținut, deoarece eu vreau să sprijin drepturile lucrătorilor și ocuparea, însă n-am încredere în Uniunea Europeană pentru asta, îmi pare rău. Și fac un apel și la ceilalți europeni care sprijină drepturile lucrătorilor să nu se bizuie în niciun caz pe eurocrați. Ultima persoană, domnul Gembatski. <laughs> Mulțumesc, doamnă președinte stimați colegi, acest raport este echilibrat. Se concentrează uh, pe a încuraja statele membre să ajungă la un echilibru mai bun a dimensiunilor sociale și economică. Compete și încurajează uh, acumularea de competențe digitale și sprijin pentru IMM-uri. De asemenea, se solicită presiune mai mare asupra statelor membre în ceea ce privește migrația. Am discutat două uh, Uh, rapoarte în trecut, uh, am introdus uh, și în acest text aspecte privind migrația. Astfel de texte nu pot avea sprijinul meu. Acest document nu ține cont în mod suficient de subsidiaritate care le permite statelor membre să își rezolve problemele la nivel național. De aceea am votat Uh, de aceea m-am abținut la vot. Mulțumesc. Procesul verbal al reuniunii de ieri și de astăzi va fi supus uh, aprobării Parlamentului la următoarea sesiune. Dacă nu există obiecții, voi transmite rezoluțiile adoptate la această sesiune parțială către uh, părțile vizate de acestea. Sesiunea Parlamentului European se suspendă, reuniunea noastră se încheie. O săptămână plăcută tuturor!